dimineața good um, <clears throat> Înainte de a începe dezbaterea trebuie să fac câteva anunțuri le voi face în limba română În ceea ce privește deciziile mai multor comisii de a intra în negocieri interinstituționale anunțate marți 15 ianuarie președintele nu a primit nicio cerere de vot în parlament în conformitate cu articolul șaizeci și nouă c alineatul. doi prin urmare comisiile econ și itre pot începe negocierile. Fost, acesta a fost anunțul <clears throat> și trecem acum la prezentarea succintă a două rapoarte primul este raportul domnului durand despre integrarea diferențiată și îi dau cuvântul domnului duran pentru a și prezenta raportul. Euh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, că sunteți aici în sală. Ne simțim mai puțin singuri și ne mai încălzește sufletul în această dimineață. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc, pentru că sunt aici, reprezentanților Comisiei AFCO, și tuturor celor care au lucrat cu mine, domnul Joreghi, de exemplu, care nu numai că a lucrat în cadrul acestui raport, ci a lucrat și în cadrul raportului dumnealui, pentru că acest raport cu privire la integrarea diferențiată este o urmare a celor cinci scenarii pe care ni le-a prezentat președintele Juncker aici în fața Parlamentului European. Acest raport se înscrie deci în a treia propunere făcută de către Comisie, care este uh, favorabilă Parlamentului European, o Europa care progresează, Europa pentru cei care doresc să facă progrese. În această logică am prezentat raportul. În momentul de față ne aflăm într-un moment foarte fragil pentru Uniunea Europeană și special avem Brexitul, dificultatea de a ne mai face auziți la cetățenii europeni, dar și pericolul de a intra într-o Europa a mai multor viteze o Europa de clasa, a cetățenilor de clasa 1 și de clasa 2. Deci trebuie neapărat să nu lăsăm aceste tendințe să apară și să facem tot ce se poate în acest sens. Raportul acesta deschide mai multe căi, în primul rând în cadrul tratatului și în afara sa. În cadrul tratatului, propunerile pe care le avem este ca Parlamentul să insiste pentru ca să se permită clauza pasarelă ca să ieșim din legea unanimității care ne blochează toate deciziile. Ar, trebuie de asemenea să încheiem odată cu opt-out-urile. Trebuie ca dreptul primar să se aplice tuturor și dacă alții noi vor să intre în Uniunea Europeană, ori acceptă integralitatea dreptului primar, ori trecem printr-o logică a parteneriatului. Este foarte important să ne asigurăm că dreptul primar este același pentru toate țările și că nu avem țări diferite din punct de vedere al dreptului primar. Pentru noi acesta este un lucru extrem de important. Am dorit și ca Uniunea Europeană să poată să stabilească un fundament al drepturilor fundamentale, a valorilor sale și să fie în vigoare acesta, pentru ca să nu dăm posibilitatea de a face pași înapoi pe aceste drepte fundamentale. Și ultimul lucru din partea mea, în legătură cu evoluțiile posibile. Noi am dorit ca în cadrul Uniunii Europene să avem un pilon al drepturilor sociale, de mediu, economice, care să permită ca această Uniune Europeană să aibă o bază solidă și să poată să avanseze pe baza acestor condiții. Acestea sunt orientările pe care noi ni le dorim. Domnule președinte, trebuie să facem tot posibilul pentru ca această Europa să avanseze cu o singură voce și să nu avem o Europa cu mai multe viteze și mai multe clase, dar ca cei care vor să avanteze, să o poată face. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Și mulțumesc domnului Leinen pentru aplauze. Uh, urmează procedura Catch și avem doi colegi, two colleagues of ours. Uh, domnul Marias, aveți cuvântul. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, από ότι το θέμα που συζητούμε είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte interesant acest subiect al integrării diferențiate, deși, din păcate, nu sunt prea mulți colegi în sală. Însă, oricum, integrarea este diferențiată în Uniunea Europeană, pentru că, de exemplu, doar unele state sunt în spațiul Schengen, altele în zona euro așa, și așa mai departe. Deci nu e un fenomen nou. Mai sunt apoi uh, țări care au încheiat protocoale speciale de ex- cu excepții, cum ar fi Danemarca, care nu se aplică anumite norme, sau Irlanda, de exemplu. Deci, eh, eu aș spune că deja există această Europa uh, diferențiată uh, cu o integrare diferențiată la nivel instituțional. Apoi, uh, sigur, depinde de politică dacă există țări care doresc să apeleze la uh, acest fenomen sau nu și în ce măsură doresc să-și uh, crească integrarea de mediu sau pe plan social. Apoi sunt țări cu probleme specifice, cum ar fi Grecia, care a fost înscrisă ani de zile într-un program de austeritate. Uh, și atunci nu pot participa pe picior de egalitate cu alte țări uh, la integrare. Deci trebuie prevăzute excepții pentru țările uh, întârziate. Dați-mi, rog, o secundă în plus. Deci cu un regim special, măcar uh, temporar, ca să uh, poată recăpăta forțele și să se bucure de integrare în, în, împreună cu ceilalți. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση είναι ένας Integrarea diferențiată este oarecum neclară. Formularea este confuză și greu de înțeles acest concept. Diferite state membre ale uh, Uniunii Europene încearcă să relativizeze oarecum anumite obiective primordiale ale Uniunii Europene, se încearcă crearea unei Europe cu diferite viteze Uh, se cre- încearcă uh, instituirea unui regim în care unele state membre sunt mai puternice, altele mai slabe, unele vor fi marginalizate. Uh, deci totul, toate acestea mă, îmi, îmi amintesc de George Orwell, că toate animalele sunt egale, dar unele sunt mai egale ca altele. Dacă vrem să ne atingem uh, Uh, obiectivele comune, atunci trebuie să existe și unanimitate în privința acestor obiective. Pe de altă parte, statele uh, mai mici nu trebuie marginalizate. În încheiere, trebuie să reacționăm împotriva acestui uh, curent puternic, tot mai puternic și tot mai periculos, pentru că dacă nu, atunci... Joe Linen, our colleague. Acceptați un cartonaș albastru din partea lui Joe Linen, vă rog. Um, Stimate coleg, spuneți că toate animalele sunt uh, egale, dar unele sunt mai egale ca altele. Și faceți aluzie la faptul că există state membre mari și state membre mai mici. Dar sunteți de acord că la 27-28 de state nu putem să așteptăm de fiecare dată până când uh, toate statele membre sunt doritoare sau în măsură să uh, meargă înainte pe anumite decizii. De ce să nu lăsăm deschisă ușa pentru toți, uh, uh, să, să intre toată lumea în uh, familia europeană, evident, unul după altul, unii mai repede, alții mai încet, fiecare cum poate. Vă mulțumesc, domnule coleg. Știți cu toții că Uniunea Europeană se bazează pe anumite principii, valori comune. Unul dintre aceste principii este egalitatea solidaritatea și colaborarea, spiritul de colaborare. Asta înseamnă că în Uniunea Europeană toate statele trebuie fi considerate egale și trebuie să colaboreze de la, între egali. Statele puternice nu trebuie să și nu, nu, au, nevo- nu au voie să-și impună voința în fața statelor mai mici. Există diferite căi de comunicare, există modalități de a se înțelege statele membre, dar nu trebuie ca optica, viziunea statelor mari să fie impusă celor mici. Uh, acum o rog pe doamna comisar să ia cuvântul. Stimate domnule președinte, stimați deputați, acest raport este un răspuns binevenit la Cartea Albă a Comisiei cu privire la viitorul Europei, și la discuțiile pe care le purtăm înainte de summitul de la Sibiu. După cum a zis domnul Duron, există mai multe păreri despre ce înseamnă o integrare diferențiată și despre uh, faptul că este sau nu un lucru bun. În anumite state membre este considerat un pas pozitiv uh, pentru mai multă integrare, însă alte state membre consideră că această măsură nu face decât să divizeze Europa. Comisia, în Carta Albă cu privire la viitorul uh, Europei, a prezentat cinci posibile scenarii care pot fi dezbătute. Scenariul numărul 3 era o opțiune pentru unii să meargă mai repede, creând astfel și un motor către o integrare mai profundă, lăsând însă calea deschisă și în același timp posibilitatea de includere a celor care doresc să se alăture. Am văzut în ultimii ani cum poate ajuta această dinamică pentru ca să facem față tuturor provocărilor noi și pentru a trage și integrarea mai sus. Euroul a sărbătorit chiar uh, recent 20 de ani de existență, dar și spațiul Schengen este un exemplu. În ultimii trei ani am văzut că din ce în ce mai multe state membre au fost inspirate de aceste, acești pionieri și au dorit să facă parte din cooperarea respectivă. Eu am încredere că același lucru se va întâmpla și cu cooperarea structurată permanentă, PESCO, pentru că europenii știu mai mult decât niciodată că este nevoie să fie puternici în fața unei ordini internaționale schimbate. Avem și exemple în domeniul justiției și afacerilor interne, de exemplu, crearea parchetului european EPO. În 2017, 20 de state membre din 25, pentru că 3 aveau opt-out, deci 20 din 25 de state au fost de acord să se implice într-o cooperare sporită pentru ca să poată să um, facă mai multe pentru, din bugetul european. Și de atunci foarte multe state s-au mai alăturat. Eu sunt convinsă că și altele vor, se vor răzgândi. Însă, integrarea diferențiată este doar o opțiune, pentru că mai există și uh, o procedură legislativă standard care este totuși considerată cea mai bună pentru bunăstarea Uniunii și pentru integrarea ei în totalitate. Ea trebuie să rămână deschisă și pentru toți cei care doresc să se alăture acestei opțiuni. Iată de ce Comisia a început anul trecut și acum dorește să continue dezbaterea despre o luare a deciziilor mai eficientă, mai democratică în anumite domenii specifice de politici, pentru clauza de pasarelă, de exemplu, în, pe care să o introducă în tratatele actuale. Folosirea votului cu majoritate calificată în domeniul politicii externe a Uniunii Europene, a politicii fiscale sau în domeniul mediului. Aceasta ar putea să evite un blocaj care ar însemna Um, un pas înapoi. Este foarte important să avem o flexibilizare în domenii în care avem momentul de față un blocaj și când Europa vrea să fie mai apropiată de dorințele cetățenilor. Comisia se bucură de susținerea pe care o veți acorda pe acest dosar. Dezbaterea este închisă. Votarea are loc astăzi, după cum cunoașteți. Trecem la al doilea raport de pe ordinea de zi um, raportul uh, domnilor leinen și tum anchetă strategică a ombudsmanului privind transparența dezbaterilor legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale consiliului ue și acum am să dau cuvântul fiecărui raportor pentru patru minute. domnul joe leinen you have the beginning of this discussion. liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, doamnă comisar, cetățenii Uniunii Europei au pretenția ca deciziile, eh, legile europene să fie transparente, să fie trasabile. Eh, se așteaptă la acest lucru la noi acasă, în statele noastre naționale, dar cu atât mai mult se așteaptă din partea Uniunii Europene. Pentru că Bruxelles eh, pare tot mai departe de cetățeni, avem nevoie de mai multă transparență la nivel european poate chiar mai multă transparență decât în, la nivel eh, național. De fapt, și acest Parlament este un, o casă deschisă, jucăm cu cărțile pe masă. Ședințele noastre sunt transmise prin internet, eh, ședințele eh, noastre pregătitoare și cele ale comisiilor de specialitate sunt ședințe deschise. Suntem printre cele mai deschise parlamente din lume și putem fi mândri de acest lucru. Nu la fel stă situația în uh, cazul Consiliului și a formațiilor uh, Consiliilor de Ministri. Consiliul este un fel de cutie neagră. Multe ședințe se desfășoară în spatele unor uși închise. S-a mai îmbunătățit puțin situația, dar suntem încă departe de standardul pe care îl reclamăm. Trebuie ca și a doua cameră legislativă, Consiliul de Ministri, să dea dovadă de transparență completă. Nu doar atunci când vine vorba de votarea anumitor uh, elemente legislative, dar și în cadrul, uh, în ce privește lucrările, grupurile de lucru pregătitoare. Și uh, ne-am bucurat foarte mult că doamna ombudsman a, a, a ales să se preocupe de această temă. Uh, asemenea, ei și noi, Parlamentul European, uh, solicităm uh, transparență totală în această a doua cameră legislativă a Uniunii Europene. Trebuie ca ședințele acestui for să devină ședințe deschise și să devină ședințe publice. Același lucru este valabil și în privința documentelor emise de Consiliu. Cele mai multe documente eh, uh, au o ștampilă uh, pe care scrie limite, deci document cu circulație limitată, clasificat. Dar la uh, Bruxelles nimic nu este limitat. Totuși, cred că Consiliul ar trebui să clasifice mai atent documentele pe care le emite, astfel încât să poată comunica opinie publice mai multe dintre acestea transparența uh, Consiliului pe care o reclamăm este necesară și pentru că miniștrii Ministrii din statele membre vin la Bruxelles, uh, decid ceva și apoi acasă povestesc cu totul altceva. Dar nimeni nu poate verifica cum au votat ministrii la Bruxelles. Nici noi măcar, deputații, nu putem. Și pentru colegii și colegele din parlamentele naționale este dificil să aprecieze cum au votat ministrii din statele naționale în uh, forurile europene. Și atunci apar tot felul de supoziții și speculații și de, tocmai de aceea transparența este un mijloc foarte bun pentru a contracara uh, uh aceste uh, tendințe de conspiraționism, pentru că știți că avem foarte mulți uh, naționaliști, populiști care uh, Uh, fac să circule tot felul de, de zvonuri și de speculații. Eu cred că prin mai multă transparență și printr-o mai bună guvernanță putem oferi chiar un exemplu pentru statele membre și pentru alte uh, state din lume. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au uh, fost alături de noi în redactarea acestui raport și sper că vom obține o mare majoritate pentru acest raport la vot. Domnul Tum, doamna Tum. Uh, mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnă comisar. Mai întâi de toate doresc să mulțumesc uh, doamnei ombudsman pentru munca sa. Acum aproape 2 ani de zile a deschis această anchetă a transparenței în Consiliu și a conchis că practicile de la ora actuală din uh, Consiliu trebuie modernizate, mai ales că uh, nu se știe care sunt pozițiile statelor membre în organismele pregătitoare. Recomandările făcute au fost foarte rezonabile, dar Consiliul nu le-au dat curs. Deci nici măcar n-au uh, răspuns scrisorii sale. Deci, doamna ombudsman a cerut susținerea Parlamentului. La prima noastră reuniune pe tema asta, președinția austriacă a pronunțat să rezolve problema. A promis, mă scuzați, să rezolve problema sau măcar să explice cum stau lucrurile. Dar acum s-a terminat uh, președinția austriacă și nu a primit doamna ombudsman niciun răspuns. Sperăm să se schimbe lucrurile cu președinția română. Transparența la Consiliu se tot discută de vreo 25 de ani încoace, însă nu s-au schimbat multe lucruri micile victorii care au fost obținute, cum ar fi accesul la documente și uh, hotărâri publice, au fost impulsionate de Parlamentul European și Ombudsman. Asta sublinează rolul nostru, care suntem uh, niște vectori de schimbare. Consiliul încă ține la ideea că munca lor ține de pură diploma- diplomație, dar rolul instituțiilor s-a schimbat de-a lungul vremii. Uh, Consiliul și Parlamentul sunt colegiuitori acum de aceea, practicile lor trebuie să fie conduse în mod similar. Parlamentul a devenit mai transparent. Toate reuniunile comisiilor parlamentare, cum a menționat Iolainen, sunt deschise. Toate rapoartele, procesele verbale sunt uh, puse la dispoziția publicului uh, fiecare membru are o poziție clară, deci e clar că același lucru trebuie să se aplice Consiliului și mai ales reuniunilor Coreper. Se spune clar în tratate că deciziile trebuie luate cât mai aproape de cetățeni posibil și mai ales acum, în perioada asta turbulentă cu Brexitul și cu altele, trebuie să fim cât mai transparenți și cât mai apropiați de uh, oameni. Asta înseamnă că toate instituțiile au obligația să fie deschise, să fie transparente. E foarte important pentru responsabilitatea noastră. Există un dezechilibru între cei doi colegiuitori publicul atunci când nu este satisfăcut de uh, un rezultat, statele membre dau vina pe Parlament pentru că deciziile noastre sunt cunoscute, dar ceea ce nu cunoaște publicul e că adesea uh, se duce o întreagă luptă între Parlament și Consiliu. Uh, și statele membre au poziții puternice, dar tot timpul dau vina pe Bruxelles. Asta e o problemă pentru Parlament și pentru mass media și eh, parlamentele naționale sunt informate foarte târziu sau chiar nu sunt informate despre deciziile luate la Bruxelles, la Consiliu. Pe aceste puncte ne-am concentrat în raport. Mulțumesc lui Iolainen pentru o bună cooperare în eh, Comisia de Resort și în final Aș dori să rog colegii să mă susțină și să trimitem un mesaj că Parlamentul nostru apără transparența și democrația. Mulțumim! Ehm, urmează procedura Catch the Eye și avem eh, patru colegi și dau cuvântul doamnei Chinici. Mulțumesc, domnule președinte. Transparența procesului legislativ european este o componentă esențială pentru îmbunătățirea încrederii în proiectul european cetățenii nu pot să exercite dreptul lor la informare complet în ceea ce privește evoluția legislației europene și trebuie să poată să recunoască pozițiile pe care le-au luat uh, reprezentanții lor, care au fost aleși direct în acest Parlament sau indirect prin intermediul guvernelor în Consiliu. Bruxelles nu este și nu trebuie să fie înțeles de către cei care mai ales sunt împotriva sa ca pe un fel de cutie neagră în care se negociază în ascuns interese ascunse. Trebuie ca uh, să luptăm pentru mai multă transparență și în domeniul uh, legislativ, iar Parlamentul și Comisia, așa cum a fost recunoscut de către Ombudsmanul European, au făcut în acești ani pași înainte foarte importanți pentru a garanta o maximă transparență în activitățile lor pregătitoare. Este important să urmeze acum și Consiliul, care este colegislator. Trebuie să se angajeze ca în organizarea sa, în practicile sale, să introducă practici mai înalte de transparență, după recomandările făcute de Ombudsmanul European elaborând mai ales criterii mai clare și bine definite pentru clasificarea documentelor așa numitelor limited, documentele limitate. Mulțumesc! Domnul Marias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα το οποίο συζητούμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το 1993 εξέδωσα ένα βιβλίο The Europe. Domnule președinte, în 1993 s-a publicat o carte uh, uh, publicată de Oficiul Ombudsmanului European, în care au fost uh, făcute niște recomandări foarte clare pentru mai multă transparență. Azi uh, asistăm la un teatru absurd. Consiliul are două roluri. Pe de o parte face parte din brațul executiv, pe de altă parte este și un uh, organism de legiferare, un, legis- un legislator. Dar pentru că este colegislator, trebuie să fie și să acționeze în uh, totală transparență. Trebuie să înțelegem foarte clar ce au spus statele membre, cum s-au poziționat, cum au votat. Este foarte important pentru ca controlul nostru parlamentar să poată fi exercitat uh, ca atare. Și în parlamentele naționale este foarte important uh, să se cunoască care este comportamentul de vot al miniștrilor din statele membre. Este foarte important să aflăm acest comportament de vot avem nevoie de modalități concrete uh, pentru a, a putea supraveghea activitățile uh, de legiferare. A cerut și ombudsmanul prin recomandările sale. Este nevoie și de transparență în grupul euro, pentru că și acolo sunt luate decizii foarte, foarte importante care sunt decisive pentru. Doamna Auken. Tak Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc raportorilor, mulțumesc doamne ombudsman pentru un raport excelent. Da, într-adevăr, uh, aici vedem într-adevăr deficitul de democrație din Uniunea Europeană. Uh, iată, nu este ceva abstract, este ceva concret. Putem vedea aici uh, că parlamentele naționale, presa națională nu știu și nu pot ști ce fac propriile lor guverne și ce fac, bineînțeles, guvernele celorlalte state la Bruxelles uh, Închipuiți-vă că vi se spune în presă doar o dată pe lună, Parlamentul a votat una, a votat alta, dar nu se știe ce s-a discutat, care au fost amendamentele. Cred că majoritatea oamenilor ar spune că e groaznic, dar exact așa funcționează Consiliul. Funcționează ca și cum ar fi o instituție interguvernamentală, nu o uh, instituție de legiuire la nivel european, ca și cum ar fi diplomat, nu ar fi funcționari uh, publici. Mulțumesc ombudsmanului pentru că a relevat aceste probleme. Sper că ele se vor uh, rezolva at få jeres regeringer til at støtte det her. Først derfor vi... Și sper ca uh, guvernul, guvernele să susțină reformele la Consiliu. Dacă acceptați un cartonaș albastru din partea Gra- doamnei Grapini, doamna Ocan. Ok. Da, vă rog. Mulțumesc mult

Eh, cred, doamnă Grapini, că eh, dacă citim raportul ombudsmanului eh, și raportul pe care îl discutăm astăzi, avem niște instrumente bune ca să încercăm să rezolvăm problema asta. Și presa națională și parlamentele naționale să poată urmări exact ce fac propriile lor guverne, deci vor fi forțate să vadă și cealaltă parte a monedei, cealaltă parte a procesului legislativ și pot, sigur, ei pot deja vedea ce facem noi aici, deci nu cred că e o problemă în sine. Uh, pur și simplu trebuie să fie mai multă transparență, pentru că nivelul național este ținut pe din afara acestui proces uh, de la Bruxelles. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte această Europa este văzută prea des ca fiind departe de cetățeni. Când vorbim cu oamenii, vedem că nu e foarte clar pentru ei cine decide ce. Parlamentul, Comisia, Consiliul și, pe bună dreptate, după cum au zis și colegii, Parlamentul lucrează foarte transparent totuși. Însă, cum putem să îi convingem pe cetățenii noștri că, nu, că suntem transparenți când una din cele trei instituții, Consiliul, lucrează mereu cu ușile închise? a lucrat mereu cu ușile închise și se comportă de parcă ar juca uh, poker după ușile închise și cu cărțile pe dos. Așa lucrează Consiliul și noi nu știm de fapt nici măcar ce poziție au jucătorii. Îmi cer scuze, statele membre, spune vorbitoarea. E foarte păcat că exact uh, la masa aceea de poker se joacă viitorul cetățenilor europeni. Toate acestea nu face decât să încalce principiile de transparență și dreptul la informare pe care le au cetățenii în ceea ce privește deciziile pe care le au reprezentanții lor. Aceasta nu poate decât să îndepărteze cetățeanul de Europa și sper ca Europa să nu fie desfigurată în mod irreversibil și să schimbăm așa ceva. Acum am să rog pe doamna comisar Jurova să ia cuvântul. Mr. President, honorable members. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, deputați Uh, eu cred că mai întâi ar trebui să spunem că uh, Comisia nu are căderea să uh, comenteze despre la adresa regulilor interne și procedurilor interne la Consiliu. Însă avem o poziție foarte clară în, legă, în legătură cu transparența ca valoare comună a noastră. Comisia a luat deja astfel de măsuri de creșterea transparenței. Comisarii cabinetele comisarilor, eh, echipele eh, acestora eh, se întâlnesc doar cu persoane care sunt introduse și înregistrate în Registrul pentru Transparență. Sperăm că și Consiliul să facă acest lucru și sper că cele trei instituții vor cădea de acord în ce privește obligatorie înregistrarea lobiștilor în registrele de transparență. Același lucru se aplică și uh, cheltuielilor comisarilor și cabinetelor comisarilor. Am uh, creat un grup de experți care a formulat uh, cerințe de transparență și mai exigente ca până acum și am oferit un nivel fără precedent de transparență în ce privește accesul la informațiile, de pildă, în cursul negocierilor um, cu privire la negocierile Brexit, dar și la negocierea unor acorduri um, comerciale internaționale. Tocmai de aceea am uh, redactat și un acord interinstituțional de mai bună guvernare și mai bună legiferare, care are și o, niște prevederi foarte clare de uh, creștere a transparenței, inclusiv în negocierile trilaterale. De asemenea, sunt uh, prevăzute și măsuri pentru o mai bună comunicare cu publicul. După cum o arată și raportul dumneavoastră, Colaborarea și discuțiile între cele trei instituții uh, ale Uniunii Europene continuă. Ne-am angajat împreună să creăm un uh, regim mai transparent care să faciliteze accesul neexperților la informații din uh, negocierile în curs de desfășurare. Știți de altfel că o mare parte a acestor informații deja este disponibilă dacă știi unde să cauți. Dar pentru neexperți nu este ușor să găsești aceste informații și tocmai de aceea portalul despre care vă vorbeam vine să schimbe această situație. Dacă Parlamentul Consiliul doresc să publice inf- informații suplimentare față de ceea ce se publică deja în prezent, atunci cred că portalul este locul în care acest lucru se poate face cel mai bine. Doamna comisar, Uh, dezbaterea este închisă votarea are loc astăzi ca și la celălalt raport. salutăm pe doamna comisar malmstrm care a venit pentru următorul punct al ordinii de zi dezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului a democrației și statului de drept și avem uh, primul raport următoarea dezbatere este uh, privind azerbaidjanul în cazul în special în cazul mehman huseynov și am să o rog pe doamna rebecca harms pe care o salut să ia cuvântul. Äh, Bună dimineața, doamnă comisar, dragi colegi! Și în uh, Azerbaijan aș dori să salut pe toată lumea care urmărește această dezbatere. Prin uh, Azeri Daily, ziarul uh, pe internet al Azerbaijanului, am citit un articol în care eram acuzați uh, eu și colegii care am lucrat la această rezoluție de un complot maxim pentru pregătirea unui, unei lovituri de stat împotriva uh, guvernului din Azerbaijan. Aș vrea să recomand jurnaliștilor de la acest ziar să vorbească întâi cu noi înainte să scrie așa ceva. Aș vrea să recunosc de asemenea că și colegii mei din uh, Euronest uh, cu Azerbaijanul și din Azerbaijan să vină să vorbească cu mine înainte să um, spună lucruri care nu sunt adevărate. Am încercat să iau contact cu ei, dar nu am reușit. Fostul coleg al meu, Fuad Muradov, este acum uh, ministru în guvernul de la, din Azerbaijan, el era înainte membru în Euronest. El știe că întotdeauna eu când am lucrat pe Azerbaijan am dorit relații bune, relații durabile și de încredere între noi, deputații din cele două parlamente. De ce am decis să punem această urgență pe ordinea de zi? Pentru că suntem foarte îngrijorați de starea lui Mehmad Huseinov. Mehman Huseinov se află din decembrie anul trecut în greva foamei și anume pentru că este amenințat că înainte de sfârșitul uh, condamnării sale um, va fi acuzat din nou și se teme că acum să mai trebuiască să stea 5 până la 7 ani Um, în plus uh, în închisoare în prelungirea primei condamnări. Această situație nu este o situație unică, de fapt. Forumul Societății Civile din Euronest ne-a informat că acesta este mai degrabă un model de practică care deja s-a repetat de 5 ori. Iar îngrijorările noastre în legătură cu Mehman Hoseinov au dus la faptul să punem această urgență pe ordinea de zi lansăm un apel către toate grupurile din acest Parlament să se adreseze guvernului prin această rezoluție să le libereze pe Mehman Husseinov. Lansăm un apel și către judecători să nu mai insceneze o altă procedură împotriva sa. Mehman Husseinov a dorit să descopere cauzele de corupție din partea Consiliului Europei și de aceea el uh, este în închisoare. El nu a tratat numai problemele din Azerbaijan, ci și problemele politicienilor corupți din Germania sau Italia. Și tocmai de aceea este foarte corect ca Parlamentul European să se implice pentru eliberarea sa necondiționată. Vă mulțumesc pentru atenție. Rog acum pe domnul Corao să ia cuvântul pentru două minute. Mulțumesc și bună dimineața. Se pare că președintele Aliev uh, nu mai cunoaște nicio grădire în combaterea oponenților. Mesajul e clar, nimeni nu are voie să critique corupția și abuzurile uh, puterii din Azerbaijan. Cazul lui Mehman Huseinov este unul emblematic E un jurnalist și un blogger care, în mod repetat, a fost hățuit de poliție timp de ani de zile, a fost torturat în închisoare cu acuzații uh, false. În plus, noile acuzații sunt clar uh, bazate m, mm, pe motive politice. Asta pentru a închide gura uh, apărătorilor drepturilor omului. De fapt, uh, se spune că domnul Huseinov uh, defăimează pe exact aceiași funcționari care l-au torturat și l-au hărțuit. Dar sigur că Azerbaijanul e pe numărul 163 din 180 de țări în indexul libertății presei la nivel mondial și jurnalismul independent și bloggerii, jurnaliștii independenți și bloggerii sunt aruncați în închisoare dacă nu se supun amenințelor și șantajului. Uniunea Europeană acum uh, negociază un nou acord de asociere cu Azerbaijanul, care ar trebui bazat pe statul de drept, drepturile omului, buna guvernanță, reformele democratice. Eu cred că aceste principii nu trebuie să rămână doar pe hârtie în viitoarele acorduri ale Uh, noastre uh, să nu fie uh, dată undă liberă decât dacă situația democratică se schimbă radical. Trebuie să se schimbe radical și situația în Azerbaijan. Trebuie să fie eliberați toți deținuții politici, fără condiții. Trebuie să fie o prioritate pentru încheierea acordului nostru cu Azerbaijan. De aceea solicit Comisiei Europene să facă presiuni ca domnul Mehman Huseinov să fie uh, liber de toate acuzațiile, să fie eliberat uh, împreună cu ceilalți deținuți, pentru că dacă nu facem așa, din nou nu ne vom respecta propriile principii și valori. Mulțumesc. Nutanoc, un minut și jumătate. Uh, Domnule președinte, de aproape doi ani, Mehman Husainov a fost condamnat la o pedapsă de doi ani cu executare ca un blogger și jurnalist care aduce lumină în cazurile de corupție din sfera puterii din Azerbaijan, întotdeauna planează suspiciunea faptului că o acuzație în cazul lui are o motivație politică. Autoritățile au, încearcă acum să aducă noi capete de acuzare, astfel încât uh, Mehman o să mai rămână alți 5 până la 7, 7 eh, ani în, în spatele gratilor. Dar în acest caz se pare că au fost și alte cinci cazuri eh, similare cu acuzații aduse împotriva altor deținuți care urmează să fie eliberați după executarea unei pedepse anterioare. Eh, Azerbaidjanul eh, se află pe locul 163 din 180 în ce privește indicele de libertate a presei. Este una din situațiile cele mai grave a, situa- a libertății de presă din lume tocmai eh, pentru că a avut o contribuție atât de importantă la eh, eh, dezvăluirea adevărului, solicit eliberarea sa imediată și necondiționată și solicităm ca Azerbaijanul să nu aducă noi capete de acuzare în cazul Huseinov, pentru că și Azerbaijanul este, face parte din parteneriatul estic. Urban Crespo, 3 minute. Eh, eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. În Azerbaidjan, corupția nu e o problemă secundară, ci e o problemă endemică și cine, se îndrăznește, cine îndrăznește să o denunțe este închis și torturat. Asta e situația în Azerbaidjan. Asta e situația și cu Mehman Huseinov, care a fost condamnat la 2 ani de închisoare și ar putea fi condamnat din nou la, până la alți 5-7 ani înainte de arestarea sa în 2017, Husinov a lansat o campanie și anume caută pe funcționarii corupți, în care a expus uh, corupția uh, puterii de la, din Azerbaijan. Și uh, a fost, el a denunțat cazuri de corupție, de spălare de bani, de mită și se pare că uh, există abuzuri sistematice ale politicienilor din Azerbaijan de la putere contra dreptelor omului, corupție generalizată, au fost mituiți uh, și cumpărați chiar politicieni și uh, jurnaliști europeni ca să nu mai critique pe președintele Aliev. Deci se dorește promovarea unei imagini pozitive a Azerbaijanului. E diplomația caviarului, cum se numește. Uh, și una din aceste autorități europene a fost Pedro Agramun, care a trebuit să renunțe la funcția sa de președinte a Consiliului Europei și membru al adunării parlamentare a Consiliului Europei eh, după ce a fost dezvolit acest scandal și nu numai. Dar se pare că corupția e endemică și în partidul său PP din Spania și totuși încă este senator în Spania acest domn. Uh, corupția uh, este o plagă și a marilor uh, proiecte de exploatare a resurselor naturale și Azerbaijanul, sigur, este un partener important pentru Europa ca alternativă la Rusia. Azerbaijan este țara de origine a gazoductului din Caucazul din Sud. Sunt 1700 de kilometri de țevi prin care se transportă și petrol spre Europa. Și acest lucru a, a stat la originea acestei campanii de spălare de imagine în Consiliul Europei. Uh, Uh, nu trebuie să se suspende uh, negocierile acordului de asociere pentru că Azerbaijanul nu respectă libertatea cuvântului, libertatea de expresie. Acum câteva luni chiar Parlamentul nostru a adoptat uh, o rezoluție prin care a spus că se condiționează acordul de asociere de libertatea societății civile. Noi continuăm să așteptăm și solicităm, cum am mai făcut și în 2017, o anchetă a autorităților competente în ce privește lupta împotriva fra fraudei și a spălării de bani uh, și cazul așa numitei a caviarului. Și sigur că uh, solicităm și autorităților spaniole să utilizeze toate mecanismele pe care le au în posesie ca să investigheze cazul senatorului Pedro Agramun ca acesta să renunțe la funcția sa din Senat. Se pare că, din nou, când e vorba de politica externă a Uniunii Europene cu vecinii săi, valorile și uh, interesele sunt uh, strâns legate, nu se exclud reciproc și atunci nu se duce la luarea unor dispoziții și măsuri cu adevărat clare pentru a contracara regimul corupt din Azerbaijan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, doamnă comisar. Bună dimineața, dragi colegi. E foarte trist să fim aici din nou uh, într-o dezbatere despre situația drepturilor omului care se deteriorează în Azerbaijan sub uh, președintele Aliev și sub uh, vicepreședintele care este soția sa. E foarte grav uh, situația lui Mehman Huseinov, uh, care a închetat despre corupție, este deținut, este torturat. În timp ce se calcă în picioare drepturile omului și democrația, Comisia Europeană a semnat totuși un acord de parteneriat cu Azerbaijanul în această vară. Ar trebui să punem la îndoială condiționalitatea și să vedem cum putem să o folosim acum mai bine. Un astfel de acord de parteneriat cu o țară nu poate să devină o scuză pentru a conturna încălcările drepturilor omului care sunt extrem de grave. De fapt, foarte mulți colegi înaintea mea au spus acest lucru. Pe 163 din 180 de țări la corupție se și la libertatea presei se află Azerbaijanul. Este extrem de scăzută această poziție și s-a confirmat acest lucru de cei 10 jurnaliști care sunt în închisoare, dar și uh, prin faptul că toate paginile internet sau blogurile lor sunt blocate, iar cei mai inteligenți, de fapt, din această țară, unii dintre ei, cel puțin, au plecat deja pentru că libertatea lor era în pericol și familiile intimidate. În acest climat de intimidări, după cum am văzut cu uh, um, acțiunile lașe în care au ieșit uh, videouri pe internet, uh, și uh, șantajări cu 23.000 de euro, care este aproape de 10 ori uh, PIB-ul per capital în uh, Azerbaijan, toate acestea ne arată cât de diverse sunt măsurile de presiune și de intimidare asupra jurnaliștilor, dar și opoziția și uh, importante figure ale societății civile sunt uh, și ei ținta acestor intimidări, acestor hărțuiri. Uh, Desigur că toate acestea sunt încălcări indirecte ale obligațiilor Azerbaijanului care decurg din semnarea Convenției Drepturilor Omului și ă, ca urmare a diferitelor sentințe ale Curții Drepturilor Omului. În timp ce analizăm noile posibilități de colaborare cu Azerbaijanul, ar trebui să ne confirmăm mai întâi ă, angajamentul față de condiționalitatea acestor acorduri de parteneriat adică reforme democratice, respectarea statului de drept, bună guvernanță, dar bineînțeles și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Ele trebuie să se afle în nucleul acordului și n-ar trebui să trecem cu vederea aceste condiții. Există condiții care au fost discutate și vor fi discutate de acest Parlament mai târziu. În, însă deși dorim un acord de parteneriat, trebuie să vedem că acești uh, apărători ai drepturilor omului sunt intimidați. Deci așteptăm nimic altceva decât ca înaltul reprezentant și reprezentantul Comisiei uh, să condemne încălcările drepturilor omului în Azerbaijan cu cea mai puternică voce posibil și să se alăture acestei uh, dezbateri cerând eliberarea prizonierilor politici și a jurnaliștilor. Mulțumesc! Doamna Gomes, două minute când vorbim despre drepturile omului și despre norma de drept, statul de drept ca baza acțiunilor noastre, inclusiv în raport cu statele terțe, prin intermediul acordurilor pe care le avem sau pe care le negociem cu Azerbaidjanul, nu este vorba de o retorică simplă. E vorba de oameni precum dumneavoastră, doamna comisar Malmström, ca oameni ca doamna Mogherini, care trebuie să se asigure că aceste cuvinte nu sunt doar uh, simplă retorică, ci sunt uh, dublate de um, acțiuni. Pentru că ce se întâmplă în Azerbaijan este, este revoltător. Uh, au, nu doar Mehmet Huseinov, dar și alți activiști au, au fost uh, au fost uh, întemnițați, unii chiar uh, răpiți în Georgia, în timp ce se aflau în Georgia, pentru a fi întemnițați în țara lor, în Azerbaijan. De ce? Pentru că, iată, acești oameni dezvăluie cazurile de corupție pe care le comite uh, regimul Aliev. Este înspăimătător faptul că, în, în ciuda acestor chestiuni uh, și fapte, în baza așa numitelor principii și valori comune, cei care negociază până la urmă ignoră această stare de fapt. Trebuie ca situația să fie evaluată foarte clar. Și situația a fost foarte clar deschisă de colegii mei antevorbitori. În caza lui Mehmein, Mehman Useinov se arată foarte clar care este nivelul de presiune, de, tortur, de tortură la care sunt expuși oamenii aceștia. În această săptămână, una din uh, uh, colege, doamna Nicolae, ne-a transmis o scris o scrisoare și dacă citești această scrisoare, eh, îți aduce, aduce, îți aduce aminte de, de regimul dictatorial în țara mea sub Salazar, în țara dumneavoastră, sub eh, eh, Ceaușescu, în care toată lumea se preface că totul e foarte frumos și foarte bine. Și, și, mai, și mai revoltător este ce a spus colegul Crespo, că Uh, această corupție uh, uh, este de fapt perpetuată și în Uniunea Europeană, care iată spală toate păcatele și actele de corupție ale regimului azer. Da? Mă refer la ultimele alegeri din Azerbaijan. Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple, pentru că nu e vorba doar de Azerbaijan aici, nu e vorba doar de susținerea celor care luptă pentru, uh, împotriva corupției și luptă pentru statul de drept, ci e vorba de Uniunea Europeană. Doamna Jovco Jeliana, 4 minute și 30 de secunde. Poštovani predsjedavajući, poštovana povjerenice. Mulțumesc. Na početku bih željela zahvaliti. Mulțumesc, uh, Domnule președinte, doamnă comisar, vreau să încep prin a mulțumi colegilor pentru uh, uh tot ce au făcut uh, pentru cazul lui Mehman Huseinov. Eu sunt raportare pentru Azerbaijan, uh, pentru PPE. PPE-ul a negociat această rezoluție, deci cred că uh, ea subliniază importanța relațiilor bilaterale între UE și Azerbaijan și trebuie să acordăm uh, mare importanță acestui nou parteneriat uh, de acord de asociere cu respectarea uh, statului de drept, a drepturilor omului, trebuie să se afle în centrul noului acord. Mehman Huseinov este un blogger anticorupție și președinte al unui institut pentru libertatea și siguranța reporterilor. A fost condamnat la 2 ani de închisoare după ce s-a plâns uh, public despre tra- relele tratamente uh, la care a fost supus de poliție după ce a criticat puterea uh, în mod repetat. Uh, numai două luni înainte de posibila sa eliberare, este amenințat să mai primească încă vreo 5 până la 7 ani de închisoare. Rezoluția noastră cere eliberarea sa imediată și să-i se acorde asistență medicală și se subliniază importanța respectării drepturilor omului. Ideea e de a trimite un mesaj că Uniunea Europeană nu dorește să-și întrerupă cooperarea cu Azerbaijanul, dar uh, totuși trebuie să subliniem faptul că cooperarea asta trebuie să continue, însă să se uh, respecte drepturile omului. Uh, Uniunea Europeană trebuie să respecte ape, să ajute țara în democratizarea sa și facem apel la eliberarea tuturor uh, uh, dizidenților. Uniunea Europeană trebuie să respecte propriile sale principii, libertatea de exprimare în toate țările cu care cooperează. Nu e vorba doar de Azerbaijan, ci de toate țările cu care cooperează Uniunea Europeană și trebuie să se aplice uh, în totalitate principiile Uniunii Europene și în aceste țări. Nu trebuie să aplicăm aceste principii doar selective. Rezoluția este una bună pentru că reliefează foarte bine ceea ce se întâmplă în Azerbaijan când e vorba de libertatea de expresie. Iată, țara asta este pe locul 163 în lume. E vorba de corupție, e vorba de mituirea politicienilor și a jurnaliștilor. Uh, și e un lucru îngrijorător. Sunt practici care trebuie stopate uh, și sper ca Mehman Huseinov să fie eliberat, sper să-i se acorde îngrijiri medicale și de asemenea sper ca toți deținuții politici să fie eliberați pentru că este o situație inacceptabilă în secolul 21 Cooperarea cu țările noastre partenere trebuie bazată pe valorile noastre comune, libertatea de expresie, în primul rând, drepturile omului. Eh, eh, sunt valori care, eh, cu care nu putem să ne târguim. Trebuie să ne bazăm pe aceste valori în relațiile noastre cu țările terțe. Nu contează din ce regiune fac ele parte noi trebuie să ne bazăm întotdeauna pe drepturile omului și totdeauna vom voi lupta pentru asta. Mulțumim. <clears throat> Domnul Ștetina, un minut și 30 de secunde. Děkuji za slovo, pane předsedající. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Lansez un apel uh, la autoritățile azere să le libereze pe Mehman Husseinov. El nu este singur care a fost prizonier de conștiință în Azerbaijan. Să nu uităm de domnul afgan Muhtarli, care fusese răpit de către serviciile secrete din uh, Georgia, ceea ce arată că regimul de la Baku nu se limitează numai la teritoriul său. Aș vrea să subliniez faptul că ei deja își exportă regimul de fapt, uh, regimul de persecuții și de influențe uh, dincolo de granițe, de exemplu, prin uh, răpirea de care vă vorbeam. Mai există și alte metode de hărțuire. Abuzarea Interpolului, cererea de extradare pe care o fac pentru toți cei care au scăpat de regimul acesta, care au cerut protecție în altă parte. Rusia și China fac acest lucru foarte des. Interpolul luptă împotriva acestor cereri de extradare pentru oponenții politici, bazându-se pe articolul 3 al regulamentului său de procedură, spunând că Interpolul nu este niciodată implicat în afaceri cu caracter politic. Însă se folosește acest articol și atunci când Interpolul a refuzat, de exemplu, Uh, um, arestarea unor uh, deputați uh, europeni care fusese cerută de către Baku. Este vorba de încălcarea drepturilor lui la liberă conștiință, la liberă exprimare. Ce să facem cu ONG-urile care sunt și ele reprimate? Mulțumesc! Eu, Mr. Chair, good morning, Commissioner and colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Este a treia rezoluție de urgență pe care uh, o adoptăm uh, în acest mandat pe tema Azerbaidjanului. Și eu cred că a sosit timpul ca Azerbaidjanul să ia în serios uh, cererile noastre. Solicit o eliberare imediată și necondiționată a lui Mehmen Huseinov și tut, a tuturor celorlalți activiști, opozanți politici, activiști anticorupție, jurnaliști independenți și blogger din Azerbaijan. Acești oameni au fost arestați și sunt uh, torturați în închisoare pentru faptul că au, și-au exersat uh, libertatea de expresie și pentru că au criticat guvernul. Asta nu e o crimă. Oficialilor azeri le spun că acest lucru este un drept cetățenesc. Unii dintre acești uh, oameni pe care am uh, amintit uh, se, sunt în închisoare de peste 10 ani doar pentru că au arătat cu degetul spre niște acte de corupție și pentru că au dezvolit adevărul. Nu putem în Uniunea Europeană să tolerăm o reprimare a libertății de expresie. Nu putem accepta tortura, rele tratamente aplicate activiștilor pentru drepturile omului, activiștilor din comunitatea LGBTI și altora. Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri, cum ar fi și inclusiv sancțiunile economice, împotriva oficialilor azere. Uniunea Europeană și organismele sale financiare ar trebui să suspende toate finanțările destinate structurilor statale, eh, întreprinderilor și întreprinderilor comune cu Azerbaijanul. Mulțumesc! Domnul Karim, un minut și 30 de secunde domnule președinte, doamnă comisar, mulțumesc, dragi colegi. În calitatea mea de președinte a delegației pentru relațiile cu Caucazul de Sud, am văzut că s-au schimbat relațiile noastre cu Azerbaidjanul. Uh, lună după lună și an de an progresele făcute în a ne asigura că un parteneriat puternic între UE și Azerbaijan poate apărea. Deci uh, acestea au fost inegale progresele făcute. Uniunea Europeană apără democrația, drepturile omului, libertatea cuvântului uh, în întreaga lume și nu trebuie să Uh, se facă că nu vad, că nu vede probleme apărute cu guvernele din orice parte a lumii, oricâte progrese s-ar fi făcut cu acordurile internaționale. Noi nu trebuie să abandonăm uh, oamenii pe care trebuie să-i apărăm. Uh, și gândindu-ne la acești oameni, în rezoluția pe care o discutăm astăzi uh, sunt uh, multe, se spun multe. Se spune că Parlamentul nostru trebuie să facă apel la Comisie, la Serviciul European de Acțiune Externă, ca uh, să facă presiune asupra Azerbaijanului care să garanteze accesul la justiție, la îngrijiri medicale pentru cei închiși și acuzați, să li se permită vizitele membrilor familiei, și uh, relația puternică pe care am clădit-o noi cu Azerbaijanul deja și-a dat roadele, și-a arătat roadele acolo. Uh, iată, delegația UE uh, trebuie să poată vizita pe domnul Huseinov și așa va putea începe rezolvarea problemelor arătate în rezoluție. Și, dragi colegi, relațiile noastre internaționale trebuie să ne reflecte întotdeauna propriile valori, dar la fel întotdeauna trebuie să existe respect pentru toți partenerii noștri. Mulțumesc!

Uh, într un stat terț uh, al uh, uniunii europene trebuie în primul rând să ne documentăm foarte clar să ascultăm toate părțile pentru că asta înseamnă spirit democratic și să nu privilegiem o sursă de informare pentru că există riscul ca într o lume în care dezinformarea și știrile false sunt regulă ca această regulă să ni se aplice și nouă și să riscăm demersuri diplomatice care pot avea consecințe grave. vă mulțumesc două minute. Sorry. acceptați un cartonaș albastru din partea doamnei gomes? Madam Nicolae. doamnă Nicolae. sunteți de acord că este absolut inacceptabil ca regimul din Azerbaijan să corupă uh, politicieni uh, Uh, europeni, cum este domnul Pedro Agramon, senator în Spania actualmente? Uh, sunteți de acord că acest uh, lucru dăunează enorm credibilității politicienilor și acțiunilor politicienilor europeni? Dacă, dacă practic e posibil să cumperi un politician, cum s-a întâmplat în cazul acestui spaniol?

Domnule președinte, această națiune uh, care își celebrează 100 de ani de la independență și a celebrat-o de altfel uh, acum mai puțin de un an, se află în situația următoare. În timpul ceremoniei, organizatorii unui uh, marș de protest au fost, au fost reținuți. Aceasta este o republică care se creează acolo. Chiar este un stat care vrea să devină un jucător important pe comunitatea internațională și care are legături din ce în ce mai mult și mai strânse cu Uniunea Europeană. Aceasta este o republică care este, de fapt, obligată să-și protejeze drepturile și cetățenii în general. Mi se pare destul de complicat. Relația noastră a fost foarte, e foarte complicată. Bunica noastră s-a născut în Baku, și are practic 103 ani în ianuarie, putem spune, a folosi această metaforă. Poveștile pe care ni le spune despre Azerbaijan sunt în continuare frumoase. Deci, în timp ce Uniunea Europeană își strânge relațiile cu Azerbaijanul, Azerbaijanul, din păcate, face pași înapoi și își îndreaptă, se îndreaptă în direcția opusă recomandărilor Consiliului Europei și OECD-ului, iar Comisia pentru Drepturile Omului și reprezentantul uh, mass media a OECD nu sunt deloc, uh, nu văd deloc cu ochi bun ceea ce se întâmplă în Azerbaijan. Să nu mai vorbim de situația domnului Huseinov, iar noi, Parlamentul European, trebuie să lansăm un apel către Comisie și către Serviciul European de Acțiune Externă pentru ca să facă totul ca în timp ce guvernul azer dorește să strângă relațiile cu Uniunea Europeană, să și respecte cererea de eliberare imediată și necondiționată a prizonierilor politici, incluzându-l pe domnul Mehman Husseinov. Mulțumim. Domnul Castaldo nu e aici. Dacă vine, vorbește. Uh, domnul Colombier, două minute și 30 de secunde monsieur le président. Da, mulțumesc, domnule președinte. Da, joi dimineața ne spălăm conștiința de obicei și acum vorbim despre jurnalistul Mehmet Huseinov. Da, Eh, acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru că a denunțat regimul auto- autoritarist al lui Aliev. Da, e un regim autocratic, dar ce a făcut Uniunea Europeană eh, față de regimul acesta? În 16 noiembrie 2016, Consiliul a încredințat Comisiei mandat pentru a negocia un acord global de asociere cu Azerbaijanul. Pe 7 februarie 2017, negocierile au început după vizita președintelui Aliev la Bruxelles pe 11 ianuarie 2018 s-au adoptat noi priorități ale parteneriatului cu Azerbaijanul și se prevede acolo ca regimul vizelor să fie facilitat. Noi știm că conducătorii Uniunii Europene au o singură obsesie, ca națiunile și popoarele europene să fie antrenate într-un nou război rece împotriva Rusiei. Ca întotdeauna ă, politica mondializării își dorește să fragmenteze continentul european și de aceea nu uh, ezită să lege relații din ce în ce mai trânse cu regimul de la Baku. Uh, știm că un gazoduct este în construcție la ora actuală între Azerbaijan și statele membre ale Uniunii Europene. Pe când securitatea noastră a aprovizionării cu hidrocarburi ar trebui să treacă mai degrabă prin acorduri cu Rusia. Uh, pentru Uniunea Europeană, care dă lecții tuturor, mirosul hidrocarburilor e mai puternic decât drepturile oamenilor. Aș vrea să știu ce, ce are de spus doamna Norica Nicolae, care este raportoare pentru Parlamentul European uh, pentru acest nou acord uh, de asociere cu Azerbaijanul. Ce crede doamna Nicolae despre toate acestea? În cotidianul francez Liberation, a, apărut o informație că doamna a refuzat să se exprime în legătură cu un alt caz de încălcare a drepturilor omului în Azerbaijan, cel al lui Yunis Afarov Este o, o știre a agenției de presă din Azerbaijan, care este doar un organ de propagandă a regimului. Ce părere au membrii grupului ALDE, care sunt, în general, gata să ne dea lecție de democrație? Eu spun că nu trebuie să uităm martiriul uh, poporului armean din, Nagor- din Nagorno-Karabakh provocat de regimul de la Bagu. Pentru noi, uh, adevăratul uh, partener al uh, europenilor din Caucaz e, e poporul armenian. Armean. Deci să nu mai dăm lecții uh, tuturor și să nu ne mai apropiem de acest regim. 2 minute și 30 de secunde. Ciobi, Vă mulțumesc. Rights abuses constitute a sad reality. <coughs> Abuzurile privind uh, situația drepturilor omului sunt uh, o situație foarte tristă în Azerbaijan. Uh, Amnesty International a numărat peste 100 de prizonieri politici în cazul de sud în această republică de acolo. Conform fratelui bloggerului întemnițat, toți jurnaliștii și apărătorii drepturilor omului petrec 1-2 ani în închisoare. Este un Uh, trend uh, comun uh, <clears throat> în condițiile în care <clears throat> înainte de expirarea unor pedepse privative de libertate se formulează noi capete de acuzare pentru ca jurnaliștii să rămână în închisoare. Azerbaijanul s-a folosit și până acum în apărarea sa împotriva criticilor prin poziția strategică pe care o are, Eh, dar eh, nu numai eh, geografică, ci și politică prin relațiile comerciale pe care le întreține. Știm în același timp că face, regimul azer face cadouri extrem de scumpe politicienilor și invită în tot felul de călătorii exotice. Respectul pentru drepturile omului, pentru libertățile fundamentale trebuie să se afle în centrul în, la, în centrul noului acord uh, între UE uh, și Azerbaijan. Trebuie să solicităm ca domnul Husseinov să fie eliberat imediat și necondiționat și ca autoritățile azere să renunțe la toate acuzările împotriva sa. De asemenea, solicităm uh, eliberarea imediată și necondiționată a tuturor um,

Uh, anumiți uh, colegi încearcă să relativizeze ceea ce se întâmplă în Azerbaijan. Bun, sigur s-au făcut progrese, însă la scară internațională Azerbaijanul deține un record foarte negativ în ce privește uh, Uh, tratamentul uh, opozanților politici și al bloggerilor, dar domnul președinte Ali, uh, domnului președinte Aliyev nu-i, Aliyev nu-i pasă. Sunt mai mult de 100 de mm, deținuți politici. Astăzi se reclamă, sigur, de către comunitatea internațională eliberarea lui Mehman Husseinov. Și iată, cazul său este emblematic pentru regim. Nu este deloc un exemplu anodin, pentru că în Azerbaijan, uh, majoritatea populației se află în sărăcie, pe când clica de la putere uh, se îmbogățește pe zi ce trece. Uh, domnul uh, Mehman Huseinov plătește un preț foarte ridicat. Iată, a suferit o condamnare de 2 ani, a, trebuia să iasă luna martie, dar asta nu convine regimului și asta se întâmplă, asta înseamnă că poate să mai primească o pedeapsă de până la 7 ani. Sigur, trebuie să avem relații cu Azerbaijanul, dar nu putem să nu acordăm atenție drepturilor, drepturilor omului. Mulțumesc. Parker, 2 minute și 30 de secunde Mulțumesc, domnule președinte. O presă liberă și viabilă este o componentă necesară a oricărei democrații funcționale. Când politicienii acționează fără scrutinul acestei importante eh, părți a vieții societății civile, atunci eh, au pierdut legătura cu oamenii pe care îi reprezintă. Și consecința este corupția eh, Azerbaijanul se află pe locul 163 din indicele libertății de presă, ceea ce este totuși un fapt foarte trist. <clears throat> Dar ce înseamnă asta în realitate? Că aceia care se pronunță împotriva corupției și a politicienilor corupți riscă să-și piardă libertatea. Multe <clears throat> dintre situațiile în care se află Uh, jurnaliștii sunt, uh, sunt dintre cele mai periculoase. Foarte mulți uh, jurnaliști, blogger, activiști s-au alăturat de altfel domnului Huseinov în greva lor de foame pentru a permite și până la urmă evoluția liberă a presei pe viitor în această țară. Mulțumesc! Un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu condamn situația din Azerbaijan, încălcările guvernului ale dreptului, drepturilor fundamentale, a libertății presei. Iar uh, interzicerea exprimării unor critici trebuie să fie condamnată. Activiști, jurnaliști au uh, fost confruntați mereu cu noi acuzații atunci când li se termina uh, perioada de condamnare și de uh, închisoare. Uh, participarea Azerbaijanului la parteneriatul estic și angajamentele pe care și le-a luat față de Consiliul Europei sunt subminate de acțiunile autorităților azere. De aceea lansez un apel la adresa guvernului azer să își îndeplinească obligațiile internaționale și să respecte sentințele Curții Drepturilor Omului, garantând drepturile omului acestor uh, militanți pe care i-a închis. Mai ales mă refer la domnul Huseinov, despre care au vorbit și colegii mei, și care a fost în greva foamei din decembrie 2018. O practică selectivă a, mm, în domeniul penal trebuie să fie încheiată. Nu este posibil să permitem așa ceva. O justiție selectivă nu poate să fie o practică a unei țări care s-a obligat față de statul de drept, protejarea drepturilor omului și care a semnat și acorduri cu Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Uh, Julie Ward, două minute. The EU's position. Poziția Uniunii Europene legătură cu Azerbaijanul trebuie să fie una mult mai fermă. Societatea civilă este sub presiune, ONG-urile sunt închise, vocile independente sunt băgate la închisoare sau forțate la exil. Iată că Mehman Huseinov este a 23-a zi a grevei foamei, situația sa se răutăsește, a fost supus de mai multe ori torturii, se află într-o situație foarte gravă. În uh, lunile trecute, a crescut îngrijorător numărul de cazuri de gre- greva foamei din lume, din Kyrgyzstan, uh, iată, în Iran, uh, de exemplu, sunt cazuri și uh, acestea sunt măsuri disperate la care sunt forțați oamenii să recurgă. Este o situație urgentă și asta înseamnă că înaltul reprezentant trebuie să facă o declarație publică, să facă presiune asupra autorităților din Azerbaijan ca să elibereze imediat și fără condiții pe Mehman Husseinov. Uniunea Europeană trebuie să spună clar care sunt țările care încalcă drepturile omului. Nu contează legăturile economice ale noastre cu acea țară. Fac apel și la Uniunea Europeană și la statele membre să impună sancțiuni nu doar asupra președintelui Azerbaijanului, ci și asupra guvernului din Azerbaijan, care până acum nu a fost supus niciun fel de sancțiuni. Trecem la procedura Catch the Eye și avem doi colegi. Uh, domnul Faria are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule, doamnă comisar bloggerul uh, și directorul Institutului pentru Libertate și Securitate pentru, report, pentru reporter a fost uh, închis și din păcate nu este un caz izolat. Autoritățile din Azerbaijan au uh, tot practicat aceste uh, fapte împotriva jurnaliștilor, criticilor guvernului și au arestat pentru convingerile lor. Uh, aceasta nu este prima dată că avem o rezoluție pe Azerbaijan în Parlamentul European și eu cred că este momentul să spunem că ajunge. Trebuie să cerem acum guvernului uh, Azer să termine cu hărțuirea societății civile, să permită mass media independente să acționeze în țară și să le libereze necondiționat pe domnul Huseinov și pe toți prizonierii politici și militanți. Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție fermă, să-și respecte principiile de libertate de exprimare și libertate în general, pentru că acestea sunt baza Uniunii Europene ca atare. Drepturile omului, doamnă comisar, nu sunt de negociat și uh, dacă nu se termină cu aceste încălcări, Uniunea Europeană trebuie să suspende ajutorul financiar față de guvernul din Azerbaijan. Mulțumesc! Domnul Pospișil. pane předsedající eh, paní mulțumesc domnule președinte doamnă comisar mă alătur uh, tuturor celor colegi care uh, se exprimă în favoarea unei poziții, poziționări stricte în fa- uh, vis-a-vis -vis de Azerbaijan și a domnului Husainov. Dar ca fost ministru al justiției, știu că trebuie să criticăm Azerbaijanul și pentru multe alte chestiuni, cum ar fi, de exemplu, funcționarea statului de drept. În 2017 a fost operată o reformă a sistemului județear, care uh, practic uh, i-a obstrucționat pe 9 din 10 uh, avocați în exercitarea liberă a profesiunilor. Asta înseamnă că practic nu există, nu există o activitate judiciară independentă. Nu există posturi pentru exercitarea acestei funcții. Deci, <clears throat> este foarte important să uh, Uh, să promovăm și activitatea uh, avocaților independenți, pentru că aceștia sunt uh, cei care luptă pentru libertățile fundamentale. Deci haideți să criticăm această reformă din 2017. Thank you very much, Mr. President. Honorable... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna și domnilor, mulțumesc că mi-a oferit posibilitatea de a discuta situația drepturilor omului în Azerbaijan. Noi am urmărit îndeaproape, la fel ca domnile voastre, situația și recentele evoluții în cazul lui Mehman Husainov. Eh, sigur, ni s-a tras atenția asupra acestui caz încă din 2017 și noi am făcut o declarație la acea vreme și dați-mi voie să vă spun ce am făcut de atunci și până acum. Uh, după demersurile delegației Uniunii Europene la Baku și datorită cooperării autorităților azere, delegația Uniunii Europene împreună cu cinci misiuni ale statelor membre au putut să-l viziteze pe domnul Huseinov în închisoare la sfârșitul săptămânii trecute, astfel încât am putut vedea că viața sa nu se află supusă unui risc imediat pentru că primește îngrijiri medicale și și-a încetat greva foamei. Totuși, la fel ca dumneavoastră, considerăm că noile acuzații care îi se aduc pentru că se pare că a atacat un gardian de închisoare nu sunt credibile și trebuie să renunțe la ele. Dumneavoastră ați vorbit aici și de alte cazuri de uh, greva foamei. Sigur, le cunoaștem și suntem în contact cu avocații și știu, știm că Crucea Roșie a putut vizita. În ultimii ani, Uniunea Europeană a pus accentul pe situația drepturilor omului în Azerbaijan. Uh, suntem și în dialog politic cu această țară, întâlniri la nivel înalt, uh, sub Comisia UE Azerbaijan pentru afaceri de justiție și drepturile omului. Prioritățile parteneriatului, după cum au fost ele convenite în iulie anul trecut, subliniază că statul de drept și respectarea drepturilor omului și libertățile fundamentale sunt uh, elemente cheie din relația noastră. Noul acord de asociere UE-Azerbaijan, care este negociat la ora actuală, va cuprinde reforme democratice, statul de drept, bună guvernanță, respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Vor fi elemente centrale. Și știm că rămân multe provocări în ce privește protecția drepturilor omului și libertăților fundamentale în Azerbaijan. Considerăm că trebuie să soluționăm aceste probleme pe calea dialogului, inclusiv uh, prin negocierea noului acord, trebuie să avem canale deschise de comunicare, să clădim încredere reciprocă pentru ca să ne putem apăra valorile și interesele în Azerbaijan. Și continuând uh, dialogul cu autoritățile, uh, lucrăm și cu organizațiile societății civile, media independentă, apărătorii drepturilor omului, ca să vedem care sunt, le sunt problemele și vom continua să evocăm problema protecției drepturilor omului și libertăților fundamentale în toate dialogurile noastre și mai ales la următoarea și următoarele reuniuni uh, de la Baku pe 5 februarie pe tema justiției și drepturilor omului și vom urmări de aproape evoluțiile cazului Mehman Husainov și ale altor apărători ale, drepturilor omului și jurnaliști uh, cum ar fi Hagia Ismailova și vom fi în dialog și cu dumneavoastră pe tema asta. Mulțumesc! <clears throat> Cu aceasta dezbatere la acest punct este închisă. Votarea, după cum știți, are loc astăzi trecem la următorul uh, punct respectiv dezbaterea pe tema sudan și îl rog pe domnul charles tannock să deschidă dezbaterea pentru un minut și treizeci de secunde. Cu o rată a inflației de 122% și cu guvernul care taie subvențiile pentru bunurile de bază și alimente, nu ne surprinde nimic ce s-a întâmplat, deloc ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni. Lucrurile au început ca manifestații de protest și uh, ca expresie a îngrijorării, iar acum s-au dezvoltat în mișcări antiguvernare. guvernare care sunt, uh, desigur, uh, și susținute de către opoziție, indiferent de culoarea sa. Limita uh, de um, posibilă de can, limita candidaturii președintelui se apropie și um, se dorește prelungirea acestui mandat și de aceea protestele. Rezultatele au dus la, deja la foarte multe persoane care și-au pierdut viața. Chiar guvernul a spus că 24 de oameni și-au pierdut viața și uh, cam 2000 de persoane au fost deja închise. Este evident că o persoană care are titlul dubios de a fi singurul șef de stat în lume care are două mandate de arestare din partea Tribunalului Penal, Curții Penale Internaționale și totuși este în funcție. Uh, Trebuie să rămânem de aceea vigilenți împotriva escaladărilor posibile, mai ales față de provocările pe care le întâlnim în acea regiune a Africii. Mulțumesc! Ia, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte noi am adoptat deja rezoluții privitoare la Sudan. Ultima în martie 2018. Era vorba de arestarea lui Salih Mahmud Osman, laureat al premiului Saharov 2007. Din nou uh, arestat de Serviciul Sudanez de Securitate. Uh, sunt temeri uh, la adresa sănătății sale, mai ales că este diabetic și organizațiile de apărare a drepturilor omului vorbesc de cel puțin 2000 de persoane arestate din 19 decembrie și până acum, zeci de morți, persoane torturate. Din septembrie 2013 au avut loc uh, tot felul de manifestații, mai ales în capitala Khartoum. Până acum era vorba despre criza economică, ca urmare a pierderii resurselor petroliere după împărțirea Sudanului în două, cu o inflație record. Vorbim de o rată de mai mult de 120%, cea de-a doua din lume și cresc constant prețurilor, prețurile de primă necesitate cresc, deci e o țară într-o situație de penurie. Nu mai vorbim despre un buget uh, care este consacrat la, uh, la ordinul de 70% cheltuielor militare. În decembrie, după ce a crescut de trei ori prețul la pâine, au început, primele, au început niște manifestații și în afara capitalei și în întreaga țară s-au răspândit manifestațiile, inclusiv în Darfur. Uh, unde încă sunt reprimați uh, Janjawi sau ex-Janjawi. Și apoi au fost uh, reclamate libertate, pace, justiție și uh, Sigur că regimul Alba și își dorește să, să, să schimbe Constituția ca să poată candida din nou, deși el a putere de 29 de ani și uh, Tribunalul Penal Internațional are mai multe mandate împotriva sa. Uh, sunt tot felul de studenți, jurnaliști, oponenți, mai ales din Partidul Popular al Congresului și Partidul Comunist Sudanez, Uh, care au fost uh, arestați. Uh, iată, în localurile Partidului Comunist Sudanez au fost teatrul unei reuniuni a întregii opoziții. Se dorește prelungirea manifestațiilor și organizarea unui, unui marș pentru pace și schimbare. Noi am denunțat în repetate rânduri acordurile între UE și Sudan cu politicile de migrație, cu lupta împotriva terorismului. Nu știu cum putem coopera cu niște autorități din această țară în care reprimă propriul popor și le cerem să venim aici uh, ca să identifice proprii cetățeni din centri de detenție sau să le trimitem echipamente care vor putea fi utilizate împotriva populației sudaneze, inclusiv în Darfur. Toate cazurile de finanțare europeană, trebuie revizuite ca să nu mai fim ipocriți și vreau ca numele UE să îmi exprim solidaritatea cu cei care astăzi vor manifesta în Sudan, punându-și în pericol viețile. Doamna Valero, 2 minute și 30 de secunde. Mulțumesc, herr talman. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba în primul rând de, proces, de protestele pașnice aici, pentru că ele trebuie să fie acceptate trebuie să fie tolerate. E normal că ele nu fac decât să se extindă în momentul în care cresc prețurile la alimente și la bunuri de bază. Toate acestea arată cât de proastă este guvernarea. Protestele s-au uh, extins către cartum, către capitală și trebuie să fie permis într-o țară să poți uh, protesta împotriva președintelui um, care este în, uh, puter, la putere de mult prea mult timp iar uh, militanții în domeniul drepturilor omului au uh, raportat deja 54 de cazuri de omor doar pentru proteste, doar pentru că au avut uh, curajul să iasă în stradă. Violențele împotriva oamenilor care manifestează și violența împotriva oponenților uh, care sunt aplicate de către Serviciul de Securitate sunt lucruri inacceptabile. Sudanul uh, nu poate să mai uh, rămână în această situație. Curtea Penală Internațională a cerut deja să fie judecate persoanele care sunt vinovate de astfel de infracțiuni și foarte multe um, și de foarte multe ori a făcut referire și la tortură. Nu se poate tolera așa ceva. În de altfel, este vorba și de calendarul alegerilor. Constituția spune că un președinte în exercițiu, în funcție, nu poate să mai um, ca președintele nu mai poate să uh, fie uh, candidat în 2020, dar se încearcă o modificare a Constituției pentru ca să poată candida din nou în 2020 și el are o armată de experți juridici care să facă acest lucru. Însă există 22 de partide ale opoziției care au cerut ca să se preia puterea de către un guvern de tranziție și să se dea o dată pentru o nouă alegere democratică, în care să nu se mai poată prezenta uh, domnul Bashir. Mai am puțin uh, timp și de aceea aș dori să pun și o a patra întrebare. Și anume vreau să vă întreb despre rezoluția noastră care se referă la evenimentele acestea inacceptabile. Dacă însă vorbim mai general despre situația în care se află Sudanul, pentru mine, ca reprezentant al verzilor, este foarte trist să constat că toate măsurile care se iau deja de un deceniu au un impact negativ și pe mediu. Tensiunile cresc și din cauza că oamenii trebuie să plece din sate, trebuie să meargă spre orașe, pentru că situația este foarte precară. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, iar acum îi dau cuvântul domnului Paet, 3 minute. Dragi colegi, în ciuda uh, protestelor de mai multe săptămâni care uh, au solicitat uh, demisia domnului președinte al-Bashir, adunarea națională sudaneză a nominalizat pe domnul al-Bashir pentru un nou mandat în 2020. Partidul de guvernământ a arătat că Conducerea uh, națiunii nu poate uh, avea loc decât prin uh, alegeri. Însă Omar al-Bashir este singurul șef de stat care, împotriva căreia s-au adus acuzații de genocid, de epurare etnică, crimă de război în cazul conflictului din Darfur. Da? Totuși, al-Bashir a fost primit cu brațele deschise de China, Qatar, Arabia Saudită, de alte eh, țări, țări care permit eh, lui El Bashir să călătorească eh, acolo și care îl salută și îl primesc cu onor în loc să-l aresteze. Asta îi permite lui El Bashir să-și continue activitatea în condiții de impunitate. Tocmai de aceea uh, au apărut uh, și ultimele acțiuni ale lui al-Bashir, uh, acțiuni violente de reprimare a protestelor în care 37 de persoane au murit și peste 800 au fost arestate. Arestările în masă și uh, uh, omorurile, omorurile atentatele împotriva jurnaliștilor, activiștilor și altor persoane, toate aceste acțiuni trebuie pedepsite Bashir trebuie să răspundă pentru acțiunile trecute din trecut, dar și pentru cele mai recente activități care s-au petrecut în Sudan. Trebuie să punem capăt încălcării drepturilor omului în Sudan, să, trebuie ca situația economică, criza economică să fie rezolvată și ca Sudan să se poată relansa din nou. Mulțumesc foarte mult! Acum are cuvântul doamna Chienghe, timp, timp de două minute. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Atenția noastră din nou e îndreptată asupra Sudanului, unul din uh, țările africane uh, cele mai mari. Principa, uh, ultimele știri din Sudan sunt foarte uh, negative. Uh, lumea, pe, pe când lumea sărbătorea sfârșitul de an, sudanezii au ieșit în stradă și în piețe protestând uh, pentru că puterea lor de cumpărare scade. La originea uh, protestului sunt scumpirile a benzinii, a pâinii, a crescut de trei ori prețul la pâine printr-un decret. Uh, Eh, iată, în țară au început eh, manifestațiile de protest eh, și mm, echilibrul social și așa fragil este periclitat și viața cetățenilor este din ce în ce mai precară. Conjunctura economică nu este favorabilă pentru această țară, deși este o țară cu multe resurse, dar Sudanul alternează perioade de calm relativ cu alte perioade foarte dure pentru cetățeni care sunt afectați de foamete, de efectele nefaste ale acțiunii guvernului care adesea degenerează în conflicte sociale cu valențe represive din partea forțelor de ordine. Uh, și cine plătește prețul acestor uh, tulburări? Mm, uh, chiar și exponenții opoziției, nu doar protestatarii, pentru că Sudanul astfel confirmă trista realitate a represiunii politice a libertății de exprimare. Iată, deși cetățenii au reclamații legitime, cetățenii sunt exasperați trebuie întotdeauna să reamintim guvernului de la Cartun că el uh, trebuie să. Uh, misiunea sa este să dezvolte propria sa țară prin dezvoltarea activităților economice din țară printr-un climat politic sănătos. Doar așa vor înceta mișcările de contestare. Și în acest sens e important să subliniem rolul dialogului politic pe care am vrea să-l vedem, mai ales după ce s-a format noua coaliție a partidelor de opoziție. Deci va trebui ca laureatul premiului Saharov 2007, Salih uh, Mahmud Osman, să fie eliberat. La fel, uh, profesor de la Universitatea din Khartoum, jurnaliști, apărători drepturilor omului, trebuie eliberați pentru un Sudan mai democratic. Mulțumesc! Mulțumesc pani bardzo. Teraz mulțumesc. Mulțumesc, acum domnul Kelam, un minut jumătate. Comissioner. Mulțumesc, domnule președinte. Sudanul a fost independent uh, timp de 63 de ani acum. Acum 30 de ani, Omar al-Bashir a ajuns la putere, a suspendat partidele politice și a introdus un cod islamic la nivel național. De asemenea, s-a numit președinte în 1993. Sudanul de Sud a devenit un uh, partid, un stat cu un partid unic și cu un congres al partidului. În 1998, uh, Sudanul a fost considerat un uh, finanțator al terorismului de către multe țări. Acum șase ani, președintele al-Bashir a propus să nu mai candideze, dar în 2015 uh, opoziția a boicotat alegerile pentru că s-a prezentat din nou. Iar uh, în uh, rankingul de libertatea presei este pe 174 din 180 de țări. În decembrie anul trecut, proteste în masă împotriva creșterii prețurilor au, uh, s-au extins foarte repede și s-au transformat într-o mișcare împotriva guvernului autoritar, cerându-i președintelui Bashir să își dea demisia. Acesta, după cum spuneam, e la putere de 30 de ani. Iar uh, peste sute de, perso- sute de persoane au fost arestate, mai ales Mahmoud Ahman, fostul uh, deținător al premiului Zaharov, a fost din nou arestat acum 9 zile, iar nu se, el nu se știe în ce stare se află. De altfel, Sudanul a fost clasificat ca fiind cea de-a patra țară în ceea ce privește uh, nerespectarea drepturilor creștinilor. Sunt închise și sunt demolate bisericile creștine, iar musulmanii care se convertesc la creștinism trebuie să fie uh, pedepsiți pentru apostazie. Un uh, lucru important pe care trebuie să-l uh, menționăm, pe care l-au zis și colegii, este faptul că președintele al-Bashir este singurul președinte căutat de către Curtea Penală Internațională pentru purificare etnică și a, care are două mandate împotriva lui de arest. El ar trebui să fie considerat un criminal internațional, iar uh, Tribunalul și toată comunitatea internațională condemnă uh, ferm folosirea de violență împotriva populației și împotriva militanților drepturilor omului, împotriva jurnaliștilor și a protestatarilor. Cerem să se elibereze restricțiile față de folosirea internetului și să se regaranteze presa liberă. Cerem Comisiei și reprezentanților să condamne public situația intolerabilă din Sudan și să lanseze un apel către guvern să pună capăt acestor violențe, acestor arestări și omoruri. Cerem și să se impună o interzicere a exporturilor de uh, echipamente de securitate care au fost folosite până acum inclusiv pentru supravegherea uh, internetului. Cerem o îmbunătățire a susținerii uh, militanților uh, drepturilor omului și a jurnaliștilor din Fondul European de Dezvoltare. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Kelam. Iar uh, Dumneavoastră ați fost unul din ultimii autori ai rezoluției, ați fost ultimul de fapt și acum uh, îi dau cuvântul domnului Zdehovski din partea PP. Předsedající, Sudan by byl krásná země. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sudanul ar fi o țară minunată uh, dacă în această țară nu ar fi un regim autoritar, din păcate. sigur, Lucrurile astea pot fi spuse și despre alte țări, însă acum e vorba de Sudan și nu i prima oară când discutăm cazul Sudanului. Sunt multe cazuri în care justiția este încălcată, nu le voi repeta eu aici, pentru că ar fi o listă mult prea lungă. Libertatea de cult este o adevărată utopie în Sudan. Sunt sute și mii de probe uh, care în afirmația. Sunt uh, deținuți care sunt torturați. Chiar recent am discutat uh, cazul unui activist, al, activist umanitar din Cehia care a fost închis timp de un an de zile în Sudan și ne-a explicat mai apoi că necredincioșii, cei care nu sunt musulmani, sunt supuși torturilor inumane. E un adevărat scandal. Deci cred că noi, cei din Uniunea Europeană, trebuie să facem apel la autoritățile din Sudan să renunțe la aceste practici. Și datorită sprijinului care ni s-a acordat, noi am reușit să uh, cred, să facem presiuni ca în această țară să se schimbe cumva uh, climatul social. Uh, deși încă mai sunt multe probleme, deci Uniunea Europeană și altul reprezentant trebuie să trimit un semnal clar Sudanului că Uniunea Europeană nu va mai tolera nedreptățile la care sunt supuși oamenii că nu vă mai tolera politicieni și președinți care dau ordin să fie uh, omorâți proprii cetățeni și care încalcă drepturile omului. Uh, Uniunea Europeană nu va susține niciodată pe liderii politici care își ascund bani în străinătate,

Mulțumesc și acum în numele ECR, domnul Demesmacher. Vorige week publiceerde die... Stimați colegi, în ultima săptămână, The Economist și-a publicat indexul economic. Sudanul este un stat autoritar care se află la josul listei nici măcar uh, din părți nu este o democrație, dacă putem spune așa. Nu este un stat care se ocupă de cetățeni, de uh, drepturile democratice și degeaba au fost publicate foarte multe rapoarte despre încălcarea drepturilor omului în această țară. Ceea ce funcționează sunt, este miliția, se, uh, sunt forțele de securitate care știu să tragă cu um, diverse muniții în uh, cetățenii care protestează pe stradă împotriva durității acestui regim. La ultimele demonstrații au murit zeci de oameni și sute au fost răniți. Foarte mulți militanți, membri ai opoziției, sunt deja în închisoare. Acestea sunt metodele unui uh, regim căruia este teamă de opoziție, de manifestanți și pe bună dreptate, oricum, oamenii știu că dacă rămân acasă sau se duc pe stradă, tot vor muri. Noi, în plenară, trebuie să decidem acum să-i susținem pe acești militanți, să oferim o șansă păturii de mijloc care se mobilizează în Sudan pentru ca să nu mai sufere de un regim care ar trebui să stea în închisoare. Sperăm să putem să avem un viitor mai bun și fără domnul Bashir. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum, domnul Castaldo are cuvântul. Mulțumesc. Poporul dorește căderea regimului. Așa se strigă pe străzile din Khartoum. Însă, din păcate, protestele sunt întâmpinate cu gaze lacrimogene și gloanțe. Din 19 decembrie sunt demonstrații și solicită schimbarea regimului din Sudan, demisia președintelui dar din acel moment s-a produs haosul. Nu doar forțele poliției, ci chiar serviciile de securitate și echipe paramilitare uh, s-au îndreptat împotriva manifestanților. Un bilanț tragic, 45 de morți, uh, uh, sute de persoane arestate și asta pentru a apăra pe un singur om, un dictator sângeros care e la putere de peste 30 de ani, Omar al-Bashir. În plus, acest om Uh, care face obiectul unui mandat de captură pentru crime în Darfur, încearcă să schimbe con- con- uh, Constituția ca să-și prelungească mandatul uh, în vederea alegerilor din 2020. Cerem guvernului sudanez să elibereze necondiționat pe toți manifestanții arestați, pe Salih Hosman, laureata premiului Saharov din 2007, cei 23 de studenți din Darfur arestați pe 22 decembrie, înaltul reprezentant și întregii Uniuni cerem să utilizeze orice fel de presiuni economice, comerciale, politice, ca să facă presiuni pentru a opri acest masacru îngrozitor. Mulțumesc! Mulțumim, iar acum în numele grupului NF are cu doamna Arnautu. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Un articol apărut în 2012 în Regle du Jeu, o revistă pseudo-filozofilului care, care îl cunosc bine francezii, Bernard René Lévy, spunea că, cu rușine, că ideile Frontului Național sunt cele care se aplică și în Sudan. Aș vrea să fiu puțin provocatoare și să-mi permit o comparație. Dacă ne uităm la presă, autoritățile sudaneze au arestat 800 de persoane în marginea recentelor manifestații antiguvernamentale. Acesta e mai puțin decât cele 5.000 de veste galbene care au fost uh, Uh, în arest preventiv în Franța de la începutul contestărilor împotriva aroganței președintelui Macron. În 20 până la 40 de victime au murit în Sudan. În Franța au fost sute de uh, răniți grav în, în rândul manifestanților, iar represiunea ministrului Castaner este și ea foarte eficientă. Iar dacă Sudanul aplică șaria uh, și persecută, în Europa islamiștii câștigă și uh, foarte mult teren. Așa că mă, mă miră să dăm lecții de morală. Ar trebui ca Parlamentul să examineze mai întâi ce se întâmplă la el acasă, înainte să se ocupe la drepturile omului pe alte continente. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum următorul vorbitor, domnul Hetman, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Protestele care s-au desfășurat în cursul ultimelor luni în Sudan au devenit din ce în ce mai violente și mai sângeroase. Nu trebuie să stăm cu mâinile în sân, să asistăm pasiv la acestea. Majoritatea sudanezilor trăiește în sărăcie extremă, uh, cheltuim mai puțin de un dolar pe zi nici nu e de mirare că creșterea uh, excesivă a prețurilor la alimente i-au scos în stradă pe sudanezi. Uh, apoi, uh, tentativa de modificare a Constituției um, înseamnă că președintele al-Bashir ar putea deveni președinte pe viață. E și de înțeles, pentru că a fost deja acuzat în nenumărate rânduri împotriv, pentru încălcarea drepturilor omului, crime împotriva umanității și așa mai departe. Tocmai de aceea trebuie să solicităm uh, autorităților sudaneze să se abține de la uh, aplicarea forței, să elibereze pe activiștii încarcerați și să uh, pună capăt urmăririi și reprimării creștinilor în această țară. Recent uh, și accesul la internet a fost uh, restricționat și de aceea uh, mă exprim în favoarea unui, unei interdicții a exportului către Sudan. Mulțumesc. Doamna Ward, acum două minute. Uh, last week. Mulțumesc. Săptămâna trecută, Mara El Haj, un jurnalist din Sudan care trăia în Liverpool, alegătorii mei, m-a contactat pentru că este foarte îngrijorat în legătură cu situația din Sudan și mi-a spus că populația civilă se confruntă cu nivele fără, niveluri fără precedent de violență ca urma a protestelor împotriva regimului dictatorial lui Bashir. Sunt împușcate persoane la întâmplare, are dovezi persoana respectivă și mă îngrijorează situația drepturilor omului. Iată, e situația uh, Uh, iar el Sira care a fost împușcat de un lunetist în, cap, în carton la, ce, la sfârșitul decembrie și este la îngrijiri intensive, după care la două zile a fost uh, pur și simplu răpit de forțele de securitate din Sudan și acum este uh, menținut în condiții inumane și fără să poată comunica cu nimeni. Situația sa este îngrijorătoare și fac apel la autoritățile din Sudan să le libereze imediat și să-i se dea îngrijiri medicale în străinătate. Autoritățile de asemenea trebuie să țină familia și avocatul informat în legătură cu locul în care este deținut și să aibă acces la persoana sa. Cazul său este foarte îngrijorător. Organizațiile de apărătoare a drepturilor omului din Sudan uh, sunt foarte îngrijorați, la fel ca noi, și în altul reprezentant trebuie să ia toate măsurile necesare ca să facă presiune asupra autorităților din Sudan, ca să elibereze pe uh, dizidenți și profit de ocazie ca să mulțumesc celor din Liverpool pentru că apără și sprijin comunitatea sudanez din Liverpool în aceste vremuri dificile. Eh, deși Tereza May ne asigură un mediu ostil față de refugiați și migranți, noi nu vom fi niciodată alături de ea. Mulțumesc și acum domnul Kelly, vă rog, un minut și jumătate. Once again, uh, we're discussing the... Încă o dată discutăm situația din Sudan în legătură cu respectarea libertăților fundamentale. Arestările în masă în urma mișcărilor antiguvernare, încălcarea dreptului la liberă exprimare, dreptului de asociere și de adunare, toate acestea sunt restricții arbitrare, iar uh, folosirea forței în mod arbitrar împotriva protestatarilor este de asemenea uh, de, de plâns condamn și faptul că Mohamed Osman a fost uh, închis într-un loc necunoscut și cer eliberarea sa imediată. Alți uh, militanți sunt confruntați cu aceleași uh, măsuri și trebuie să fie eliberați și ei. Cer o terminare a persecuției creștinilor. Este un lucru foarte important pentru noi, PPE, grupul creștin-democrat din Parlament. O, liber, o presă liberă și independentă este un pilon al unei societăți democratice. Uniunea Europeană trebuie să își promoveze libertatea de exprimare prin politicile sale externe, inclusiv cu Sudanul, și să continue să susțină militanții uh, drepturilor omului de către uh, și societățile civile. Dincolo de aceasta, trebuie să se uh, lupte și pentru protecția drepturilor femeilor, așa cum s-a reafirmat în mai 2018. Cer uh, autorităților sudaneze să-și respecte obligațiile internaționale. Vă mulțumesc! Uh, Vă mulțumesc, domnule Kelly. Are cuvântul acum domnul Khan, două minute. Mr. President. Domnule președinte, revenimentele politice recente din Sudan ne îngrijorează. Trebuie să răspundem cu sancțiuni când se opresc uh, acțiunile de reprimare a mișcărilor. Și uh, situația uh, inițială legată de subvenții a escaladat și a devenit o mișcare împotriva președintelui al-Bashir care încearcă să obțină noi mandate la președinție. Zeci de oameni au fost uciși, uh, s au folosit muniție, muniție de război, s-au folosit gaze lacrimogene, sute de uh, jurnaliști, uh, medici, studenți au fost întemnițați. Totuși, în ciuda acestei violenții, demonstrațiile de vin și mai violente. Utilizarea forței trebuie oprită, la fel și hărțuirea și intimidarea celor care sunt de altă credință sau străini. Trebuie ca drepturile internaționale să fie garantate conform cu acordurile internaționale. Trebuie ca eliberate toate persoanele indemnizate, trebuie pus capăt relor tratamente, a, a, a, utilizării forței excesive. Comitatea internațională trebuie să ia măsuri împotriva lui Omar al-Bashir, mai ales că face obiectul unui arest, un demandat de arestare internațional pentru genocid și crime de război cu siguranță că acțiunile Sudanului trebuie să aibă un impact asupra relațiilor noastre bilaterale, dar asta nu e suficient. Trebuie ca Uniunea Europeană să nu închidă ochii în fața încălcărilor drepturilor omului și drepturilor fundamentale. Și, domnule președinte, a sosit timpul, timpul ca Uniunea Europeană să aplice sancțiuni împotriva celor care abuzează de principiile pe care noi le susținem ca valori comune. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Și acum uh, urmează domnul Frunzulică. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi. Nu în ultimul rând, Vreau să spun că, deși s a făcut progrese în reformele legislative și instituționale, în lumina recentelor evenimente care au dus la folosirea forței abuziv, Transformarea democratică a Sudanului este foarte precară. Se neagă în continuare drepturile fundamentale și libertățile. Sunt de acord cu opinia că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să joace un rol mai puternic în regiune, să investigheze încălcarea acestor uh, drepturi și a legii. Trebuie făcute eforturi pentru a îmbunătăți accesul uh, agențiilor umanitare pentru a aduce ajutor umanitar celor la nevoie, în nevoie. Uniunea Europeană trebuie să și intensifice eforturile pentru a promova libertatea de exprimare prin politicile sale externe, prin instrumentele care ar putea duce o susținere mai bună societăților uh, care se ocupă, societății civile și organizațiilor care se ocupă de drepturile omului. Prin fondul de dezvoltare s-ar putea aduce acest ajutor. Trebuie să ținem cont și de faptul că am putea tăia fondurile acordate Sudanului atunci când este necesar atunci când aceste fonduri sunt folosite nepotrivit. Și nu în ultimul rând, transparența totală trebuie să fie asigurată în legătură cu proiectele din domeniul securității cu Sudanul, incluzând aici toate activitățile planificate, toți beneficiarii Uniunii Europene și a finanțării. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Frunzulică. Iar acum am trecut la procedura Catch the Eye și dau cuvântul domnului Faria. Este primul pe lista mea de vorbitor. Aveți un minut, domnule Faria. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, fiind dat că protestele în masă au început acum o lună din cauza creșterii prețurilor și din cauza faptului că societatea este din ce în ce mai nemulțumită, uh, Totuși, răspunsul guvernului a fost extrem de violent. Oamenii au rășit în stradă, au protestat împotriva guvernului și au fost năbușiți cu violență. Protestele s-au extins în toată țara și totuși guvernul continuă să-și perpetueze uh, politica de arestare arbitrară și de violență se aplică forța fără nicio restricție și foarte mulți jurnaliști, foarte mulți militanți în domeniul drepturilor omului sunt uh, în continuare persecutați. Uniunea Europeană trebuie să-și respecte valorile fundamentale și să condemne aceste uh, arestări și să cerem președintelui Omar al-Bashir să îi uh, tragă la răspundere pe cei care sunt uh, vinovați, să termine cu uh, persecutarea tuturor acestor reprezentanți ai unor păreri diferite și să permită poporului sudanez să exercite dreptul la libera asociere și la protest. Doamnă comisar, Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum și nu mai târziu și trebuie să impună o acțiune puternică împotriva guvernului lui al-Bashir și se suspende toate ajutoarele uh, financiare pentru această țară. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Lopez Aguilar, un minut. Domnule președinte, domnul comisar Malmström, în ultimul mandat al Parlament, uh, Parlamentului European am avut oportunitatea să particip la o misiune de observare electorală din uh, Sudan. Am văzut la fața locului Um, exercitarea masivă a voinței democratice a poporului sudanez pe parcursul unei lungi uh, zi um, în care a fost organizat acest tur de scrutin. Și este trist să fim nevoiți din nou în Parlamentul European să discutăm despre încălcarea masivă a drepturilor omului în Sudan de către președintele Omar al-Bashir, care este uh, urmărit uh, ar trebui să fie adus în fața instanței de către Tribunalul Penal Internațional. În uh, discuțiile pe care le purtăm, ar uh, fi trebuit să participe și doamna Mogherini, însă în același timp este un lucru foarte bun că, sunt, că sunteți prezente dumneavoastră, doamna Malmström, pentru că de, resortul dumneavoastră este cel de comerț uh, internațional um, și uh, comerțul internațional poate fi util tocmai pentru a apăra uh, valorile uh, importante pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. În Sudan, represiunea este la ordinea zilei. Au uh, servicii de securitate, deci de informații secrete acestea. Uh, arestează activiștii, studenții și comit acte de violență împotriva lor, precum și împotriva protestatarilor. Iar aceste fenomene s-au înmulțit uh, în urma crizei economice. Sudanul este o țară bogată, dar, de, dar oamenii mor de foame. Președintele al-Bashir ar trebui să fie adus în fața Curții Penale Internaționale iar el acum încearcă să-și prelungească mandatul, pentru că își închipe că doar așa va scăpa de uh, a fi adus în fața justiției. Trebuie să se ia măsuri și sancțiuni, iar Bashir trebuie să înțeleagă că nu poate aplica legea islamică, nu uh, poate op- reprima opoziția și, nu, uh, și populația creștină. Doamna Marșom, trebuie să se impună imediat sancțiuni împotriva regimului sudanez. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Pospișil, un minut. Děkuji <clears throat> pěkně. Já samozřejmě souhlasím s návrhem. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bineînțeles, sunt de acord cu proiectul de rezoluție pe care îl vom vota astăzi. Eu uh, am aceeași părere privind uh, situația din Sudan, precum colegii mei. Vreau să vă atrag atenția asupra tristului fapt că discutăm din nou despre situația din Sudan. Discutăm despre reprimarea uh, drepturilor omului în această țară, iar situația se înrăutățește pe zi ce trece. Nu știu dacă se poate găsi o soluție. Vreau să vă întreb, doamna comisar, ce, trebuie, ce facem? Trebuie să năsprim sancțiunile, trebuie să nu mai ajutăm uh, regimul lui Bashir și să înghețăm conturile reprezentanților regimului. Fiindcă doar prin sancțiuni economici, economice s-ar putea să putem să facem presiune asupra acestui regim nebun, dar mă tem că nu este o soluție perfectă nici asta. Această rezoluție au o valoare simbolică mai degrabă. Uh, dar o, o, o valoare simbolică importantă și sper că această valoare simbolică se va materializa și în măsuri împotriva lui Albașir. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum ultimul vorbitor, domnul în primul Lugar... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să analizăm ce se întâmplă în această țară africană, în Sudan, inegalități, violență, lipsa de resurse, nerespectarea drepturilor omului, lipsa libertății presei și așa mai departe. Aceasta reprezintă, domnule președinte, o radiografie care, pe care o putem face multor țări din Africa, însă în Sudan panorama actuală politică și socială este tot mai îngrijorătoare pentru că opoziția este reprimată cu violență, iar guvernul nu permite uh, manifestațiile, chiar folosește forța pentru uh, a le distruge, uh, fără să luăm în calcul răniții și uh, Um, deținuții sunt vreo 40.000 de uh, morți în Sudan. Ce se întâmplă în această țară uh, nu va duce decât la și mai multe represalii asupra opoziției și uh, vor, pe ei vor pedepsi pe cei care nu merg în ritmul impus de Bashir. Creștinii sunt persecutați. De aceea cer instituțiilor europene să ia măsuri pentru a sancționa Sudanul pentru nedreptățile pe care le impune nedrept guvernul asupra poporului său. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, îi voi da cuvântul doamnei comisar pentru a închide această dezbatere. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Situația drepturilor omului din uh, Sudan este o preocupare în continuare pentru Uniunea Europeană. Preocupările noastre se referă la libertatea de exprimare, libertatea de asociere și de uh, demonstrație și spațiul tot mai îngrădit pentru societatea civilă. Aceste drepturi au fost uh, subminate în ultimele săptămâni, uh, așa cum am văzut cu ocazia răspunsurilor, modul în care guvernul a răspuns demonstrațiilor Uh, din uh, decembrie generate de uh, scumpirea alimentelor. S-a recurs la muniție de război, la um, gaze lacrimogene și arestări ar, arbitrare. După cum ați spus, mai mult de 40 de oameni și-au pierdut viața și mai mult de 800 de oameni sunt în închisori și mai multe uh, jurnale și ziare au fost închise. Um, a, a fost cenzurat și internetul pentru a preveni coordonarea uh, protestatarilor. Uniunea Europeană este alarmată de recurgerea la gaze lacrimogene împotriva medicilor și pacienților din uh, spitale și cerem uh, guvernului din Sudan să elibereze toți jurnaliștii, toți membrii opoziției, toți, uh, toate persoanele care apără drepturile omului și care sunt arestate în mod arbitrar. Cerem guvernului să um, organizeze o anchetă detaliată a acestor cazuri recente, pentru că cei vinovați trebuie să fie trași la răspundere. În plus, cerem tuturor părților să nu recurgă la violență pentru ca situația să nu escaladeze și mai mult. Uniunea Europeană cere guvernului uh, din Sudan să permită propriilor cetățeni să-și exercite uh, voința democratică. Cerem guvernului să pună în aplicare necesarele reforme politice și economice care să răspundă preocupărilor și provocărilor cu care se confruntă această țară. Aș dori să vă asigur că în continuare vom apăra drepturile omului în Sudan, vom susține activitățile societății civile prin uh, diferitele instrumente pe care le avem la dispoziție, după cum știți, Um, relațiile noastre cu Sudan um, sunt afectate de mandatul de arestare emis pe numele președintelui Omar al-Bashir de către Tribunalul Penal Internațional, ceea ce înseamnă că Sudanul nu este eligibil pentru a primi fonduri um, de asistență pentru dezvoltare. Cu toate acestea, știți cât de gravă este situația umanitară din uh, această țară. Um, conflictul uh, armat uh, care are loc în mai multe regiuni afectează în mod negativ bunăstarea populației. În urmă cu doi ani am pus la, la dispoziție dreptul mare fonduri de un milion de euro pentru populația din Sudan, ceea ce nu înseamnă că susținem uh, conducerea politic, politică din Sudan. Aceste, acești bani ajung prin intermediul fondului fiduciar uh, pentru Africa și sunt meniți să îmbunătățească situația grupurilor care sunt cele mai vulnerabile. Vom continua să avem un dialog uh, cu autoritățile din Sudan de la toate nivelurile. Vom continua și activitățile prin intermediul instrumentului european pentru drepturile omului. Am putut să finanțăm, de exemplu, libertatea presei și uh, educația Uh, civică, de exemplu, din Sudan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar Malmström. Au fost depuse șase moțiuni de rezoluție la sfârșitul acestei dezbateri, care vor fi supuse votului astăzi. Și întrerupem uh, dezbaterea până când uh, vom trece la vot. La votul. Mulțumesc pentru toate intervențiile dumneavoastră și mulțumesc și domnului comisar. President! Domnul președinte. Good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. O să înceapă votul la ora 12 și a trecut ora 12, deci haideți, aveți jumătate de minut să vă așezați. Thank you. Și uh, le mulțumesc și celor care mă ajută să facem liniște în sală. Avem uh, o serie de rapoarte de votat uh, astăzi, dar înainte de a vota, îi dau cuvântul doamnei Piri, care a solicitat cuvântul. Vă rog. Thank you very much, Madam Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În această dimineață, Hans Bursma, un jurnalist uh, olandez, a fost uh, expulzat uh, în mod neașteptat uh, din Turcia. Este acesta încă un exemplu de încătușare a jurnalismului în Turcia. Aș vrea să, să-i solicit președintelui Tajani să ia legătura cu autoritățile turce pentru a cere uh, pentru a cere motivația acestei expulzări, fiindcă nu s-au dat uh, niciun fel de explicații, legături cu... Uh, s-a vorbit numai despre uh, amenințarea teroristă. Deci, încă o dată, iată, avem motiv de îngrijorare în ceea ce privește Turcia și vreau să ridic acest subiect în Parlamentul European. Mulțumesc că uh, vă sprijinim, într-adevăr, și ca fost jurnalist vă sprijin, sprijin și eu această cauză și o să transmitem mesajul, domn, domn, mesajul domnului președinte. Domnule Wolf. Uh, Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Trebuie să discutăm aspecte administrative. Trebuie să precizăm la ce regulă, la ce paragraf și să nu întârziem procedura. Asta ni se spune regulat, dar numai pentru că am și o intervenție asemănătoare ca și antevorbitoarea. Ar putea să mi se spună în Parlament ce regulă în baza care reguli a luat cuvântul ca să o folosesc și eu aceeași regulă pe viitor. Mulțumesc. Mr. Wolf, I will get this... Domnule Wolf, serviciile de resort se legătura cu dumneavoastră. Colegul și vecinul, domnul Șoșnici, vrea să ia cuvântul. Domnule. We wtorek pani... Mulțumesc. Doamna Bilbao Barandica cred că a făcut un comentariu inadecvat în acest hemiciclu. A spus că unii dintre vorbitori s-a referit la unii vorbitori și ar vrea să atrag atenția asupra faptului că poate ar trebui să se uită în jurul ei, să se uite în oglindă și nu știu dacă ar trebui să mai faceți astfel de comentarii despre cine să fie sau să nu fie aici. Mulțumesc. Dragi colegi, acum cu misiunea noastră o să trecem la voturi. Primul raport se leagă de Azerbaijan, <clears throat> cazul lui Yusuf Nov. Cred că doamna Harms vrea să ia cuvântul. No, so, sorry, um, we had a very good uh, negotiation. Negocierile pe marginea acestei uh, rezoluții au fost foarte bune. Este o rezoluție semnată de mai mulți colegi, însă aș dori să vă prezint două amendamente orale cu caracter tehnic. Însă îmi doresc ca această rezoluție să fie una corectă. Doream să mă gândeam că o să-mi dați cuvântul la punctul B și ce rezoluției noastre, dar dacă sunteți de acord, pot să vă prezint cele două amendamente tehnice acum. V-aș ruga să fiți de acord cu următoarele modificări a punctului B din rezoluție. Mehman Huseinov, care ar trebui să fie liberat în martie 2019, se confruntă cu o, se, o posibilă sentință suplimentară de 5 până la 7 ani de privare de uh, libertate în tem- nu în temeiul articolului 352, ci doar în temeiul articolului 372. Acesta este primul amendament oral și v-aș ruga să fiți de acord cu această modificare. Al doilea amendament oral se referă la vizita delegației uh, Serviciului European de Acțiune Externă în uh, închisoarea unde este deținut Mehmet Huisenov Vizita care a avut loc nu în data de 10 ianuarie, ci în data de 11 ianuarie. Du- în uh, dezbatere, um, uh, comisarul a spus că SAE afirmă că Mehmet Husseinov a pus capăt uh, grevei foamei. Unul din motivele rezoluției noastre. Trebuie să Precizez însă că familia sa și avocații săi nu, ne-au, nu pot să ne confirme uh, veridicitatea acestei afirmații că ar fi pus capăt uh, grevei de fan. Vă mulțumesc și vă cer să fiți de acord cu aceste modificări tehnice. Președinte, mulțumesc, doamnă Harms. Sunt uh, modificări cu caracter tehnic. Există obiecții vis-a-vis -vis de ele? Văd că nu. Deschid votul. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la moțiunea comună de rezoluție din partea a șase grupuri politice primi Sudanul pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem acum la programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din uh, Lituania. Raportul doamnei Harz, vot prin apel nominal, s-a deschis um, votul, s-a închis votul. se adoptă raportul Pirinski, acum raportul anual pe 2017 privind uh, controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Raportul domnului Svoboda acum cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor. Un vot unic, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul punct, raportul Regner, decizia Comisiei de a iniția negocieri pornind de la raportul doamnei Regner, transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere. Dorește cineva să ia cuvântul pe marginea acestui punct? Dacă nu, atunci supun decizia votului. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. decizia a fost aprobată, pot fi inițiate imediat aceste negocieri. Următorul punct, nu, o decizie a Comisiei de Pescuit de a iniția negocieri, pornind de la raportul la Garcia privind uh, activitățile de pescuit care exploatează stocurile marsale în vestul Mării Mediterane. Doamna Aguilera dorește să ia cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Stați știți că o să vă placă ce am de spus. Avem ocazia, uh, dacă votăm pentru mandatul de a avea prima dată un plan uh, de pescuit pentru Mediterana Marea Mediterană Occidentală. Pentru asta avem nevoie de un mandat. Am făcut foarte multe eforturi pentru a ajunge la acest acord. Am avut 24 de compromise pe care le-am adoptat până în ultimul minut. Am amânat uh, votul în comisie pentru a obține un acord mai bun și l-am obținut. Cu acest vot vom avea posibilitatea de a face progres uh, în ceea ce privește planul de gestionare globală în Marea Mediterană și este o ocazie extraordinară. Dacă respingem acest mandat, nu vom avea plan strategic pentru Marea Mediterană. Vă mulțumesc! Are there any other speakers to this point? Mai, sunt alți vorbitori? Dacă nu, trecem la vot. Să deschis votul. Vot cu apel nominal. And the vote is now closed. S-a închis votul. S-a adoptat. Comisia poate să uh, inițieze aceste negocieri. Mulțumesc, doamnă. Următorul raport. Sunteți în stare bună cu umorul astăzi. Sper că rămâne așa. Doamna Dezabal Rubial și Sarvama, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre. Domnul Savamar are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Unul dintre lucrurile cele mai importante de care e nevoie pentru a menține democrația în orice stat membru e statul de drept. Subminarea statului de drept e întotdeauna ceva periculos pentru că deschide calea pentru șubrezirea altor elemente democratice ale statului. Iată motivul pentru care votăm acest raport. Permiteți-mi să subliniez că acest regulament are temeiul legal în regulamentul financiar, articolul 322 din tratat, nu articolul 7. E vorba de apărarea bugetului Uniunii Europene împotriva unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept. Un alt element foarte important uh, care trebuie înțeles în legătură cu raportul și propunerea este că trebuie să fie și va fi vor fi aceleași consecințe bugetare pentru fiecare stat membru care ar submina statul de drept. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Sarvama. Acum vot pe nominal o propunere de a respinge propunerea Comisiei. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și s-a respins. Domnule Sarvama, aveți un amendament oral de propus. Mulțumesc, doamnă președinte. Amendamentul oral este prevenirea și sancționarea evaziunii fiscale și buna funcționare a autorităților care contribuie la cooperarea administrativă în aspecte fiscale. Șterge cuvintele and tax competition, pentru că concurența fiscală ține de competența statelor membre și, prin urmare, nu și are locul în acest raport. Mulțumesc. Mulțumim. Există obiecții? Yes, there are. Se pare că sunt. Vă mulțumesc. Vă rog să luați loc și acum votăm. I just read exactly și citesc ce votăm, ca să fie clar, amendamentul, blocul de la Comisia de Resort 1, 38, 3, 30, de la 44, 46, 56, de la 68, 2 la 68, inclusiv amendamentul 41, în varianta originală. Cine e pentru? Cine e împotrivă? O să verificăm. Uh, s-a deschis votul de verificare, s-a închis votul de verificare. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 36. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 72. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 29. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Scuze. 81. Pentru? Vreți să verificăm amendamentul 29? Bun. 81 atunci. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 73 cine pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 69 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 45 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 62 pentru scuze. 82, spune vorbitoarea, 82, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. De la 57 la 61 de, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76, 77 sunt caduce, 79 pentru, împotrivă, abține se respinge, 80 pentru, împotriva, abține se respinge. Propunerea comisiei, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul acum și s-a adoptat. Și acum dau cuvântul doamnei Gardiaza Balrubial Rubial să comenteze. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru acest mare sprijin. În conformitate cu decizia președinților pentru o legată de CFM, propun să se trimită din nou la Comisia de Resort de, pentru negocieri în legătură cu regula 59A. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă. Supun la vot cine e pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptat, se trimite din nou la Comisia de Resort pentru negocieri. Trecem acum la raportul Gigol de înființarea programului fiscalis pentru cooperare în domeniul impozitării. Amendamentul 1. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 2 și 3. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. 1 CP e caduc, Uh, acum vot cu apel nominal la propunerea comisiei. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Acum dau cuvântul domnului Gigold. No, I didn't ask for the floor. Mm-hmm. Mm-hmm. trebuie trimis înapoi la negocierile interinstituționale și de fapt nu cerusem cuvântul. Supunem această propunere la vot. Cine pentru? Împotrivă? Abținere. Și deci se acceptă, domnule Ghigol. Mulțumesc. Trecem atunci la următorul raport. Raportul Valero pentru instituirea programului Drepturi și Valori. Cele două amendamente, 113 și 114, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Următorul bloc de amendamente de pe listă. Cine pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 21, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 73, prima parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să adopte. a doua parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Propunerea comisiei, vot cu apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Și se adoptă. Domnule Valero, doamna Valero, scuze, aveți cuvântul. sorry. I... Scuze. Aș vrea să se trimită înapoi la Comisia de Resort pentru negocieri interinstituționale în baza regulii 59.4. Asta e tot. Mulțumim, doamna Valero. Supun la vot cine pentru, împotrivă, abțineri. Se aprobă și dosarul e trimis înapoi pentru negocieri. Trecem la următorul raport, UROCEV, Instrumentul European pentru Securitate Nucleară, care completează instrumentele de vecinătate și cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Cine este pentru? La 1, la 47, amendamentul 48, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Propunerea comisiei, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la raportul pentru combaterea întârzierii la efectuarea plăților în tranzacții comerciale, paragraful 4, cine pentru, împotriva, abține, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abține, verificăm a doua parte. S-a închis votul și se adoptă amendamentul 1, vot cu apel nominal, deschidem votul, închidem votul. Se adoptă amendamentul 2, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 3, se deschide votul. Vot cu apel nominal. Se închide votul. Și se adoptă. Rezoluția, vot cu apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. și se adoptă. Mulțumesc. Trecem la raportul doamnei Capel, raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții. Rezoluția cu, cu apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Și se adoptă. Următor raport, integrarea diferențiată, raportul uh, domnului Duran, în întregime deschidem votul. Închidem votul. Și se adoptă, dragi colegi, mulțumesc. Și ultimul raport al domnului Laine și a doamnei Tum, paragraf 8, prima parte, cine pentru, împotrivă, abține. Se adoptă a doua parte, pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Aliniatul 16, prima parte, vot pe nominal, s-a deschis votul.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

Dragi colegi, uh, o să trecem acum uh, la explicații. de vot în timp ce unii ies din sală și putem continua doar până la 14.45. Raportul Borghe. Și dau cuvântul doamnei Curtin Darling, un minut. Nu o văd pe doamna Curtin Darling în sală. Domnul Sosnier are, are cuvântul, dar cred că vorbește la telefon acum. I'll move to Mr. Mergem mai departe la domnul Zahradil. Explicarea votului dumneavoastră vis-a-vis -vis de raportul Böge. Nu prea pot să vă fac să luați cuvântul. Trec la următorul raport. Colegul Howard la raportul uh, Fernandez Cutilero privind fondul uh, Invest EU. Thank you, uh, Madam President. Um, when I meet people who uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Când uh, particip, pe cei care participă la programe investiții europene și vorbesc despre simplificare, da, ia, ia uite, am avut simplificare, deci avem o reducere a acronimelor, avem un regim de guvernanță unică și 13 servicii care au fost reunite într-un punct de contact unic, iar această simplificare va oferi și flexibilitate, flexibilitatea de a uh, a contribui, cum n-am mai făcut-o până acum, uh, se, sumele la acest uh, buget sunt considerabile și uh, um, dar sunt doar începutul importante sunt investițiile de 600 de miliarde, de așa cum estimează Comisia. Acesta este un fond de investiții pentru care, um, care oferă fonduri acolo unde investițiile comerciale nu pot să facă nimic și reprezintă un adevărat parteneriat pentru uh,

Mulțumesc foarte mult. Trec mai departe la raportul din Banca Centrală Europeană, raportul MATO. Mulțumesc. Vă rog, deschideți microfonul. Domnul Hennan, cerusem să explic votul privind uh, America Centrală și acest raport. Doamna președintă, nu sunteți pe lista mea pentru America Centrală și este un raport pe care l-am lăsat la sfârșit pentru că dorisem să dau cuvântul la trei colegi și nimeni nu a luat cuvântul. Da, o să trecem la următorul raport, după care o să revenim. Dumneavoastră, uh, un coleg vorbea la telefon, ceilalți colegi nu au observat că le dădusem cuvântul. O să revin la dumneavoastră într-un minut. Trebuie să discutăm acum raportul MATO privind Banca Centrală Europeană. Are cuvântul domnul Morel. doamnă președintă mai avem uh, douăzeci de ani de a zonei euro pe care am sărbătorit și trebuie să facem o critică a politicilor menționate în ultimul raport 2017 al BCE. Dacă evident că politica de facilitare cantitativă a avut un rol pentru a menține integritatea zonei euro și pentru a oferi o gură de aer statelor din sudul Europei care au fost uh, supuse unor încercări grele. Adevărul este că aceste politici nu sunt suficiente politici expansioniste de investiții care ar face să convergă statele din zona euro. Raportul care ne se propune până la urmă preia teoriile clasice cu privire la reformele structurale care ar trebui aplicate și care știm că de fapt devastează țările europene și teritorii întregi. Deci eu aș fi putut să vă acest raport dacă ar fi fost propus sau dacă fi propus soluții pentru eurodivergență, dacă s-ar fi vorbit despre investiții de Uniunea Transferurilor, de scoaterea ajutorilor de stat de către BCE, dar nu există nimic din toate acestea și e regretabil pentru că eu cred că Europa merită mai mult. Mulțumesc. Thank you, colleagues. I'm going back then to our first... Vă mulțumesc, dragi colegi. Revenim la primul uh, raport privind America Centrală. Doamna Curtin Darling nu este în sală. Drept urmare, dau cuvântul următorului de pe listă, domnul Sosniac. Un minut. Żeby powiedzieć, dlaczego głosowałem przeciwko. Vă mulțumesc, doamna președinte. Am votat împotriva acestui raport pentru că ar trebui să se referă la comerțul dintre Uniunea Europeană și America Centrală. Mă întreb de ce este nevoie de introducerea unui aspect de gen într-un asemenea acord de liber schimb de ce avem nevoie de un capitol specific dedicat acestui subiect. Am și uitat care este uh, uh, capitol, titlul capitolului uh, respectiv. Domnul Zahradil are cuvântul acum. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu am putut să votez pentru acest raport, chiar dacă sunt de acord cu uh, evaluarea privind punerea aplicarea raporturilor a acordurilor asemănătoare, dar este un lucru care mă deranjează aici, și anume ideea de sancțiuni din, uh, de pe parcursul procesului de revizuire. Nu cred că sancțiunile sunt o măsură eficientă pentru îmbunătățirea aplicării. Bineînțeles, trebuie să ne îngrijoreze situația drepturilor omului în aceste țări sau aspectele ecologice, dar asta dar aceste probleme nu vor fi rezolvate prin sancțiuni. Există alte instrumente. Ca președinte al Comisiei de Comerț am fost împotriva sancțiunilor din totdeauna. Iată de ce nu am putut să votez pentru. Mulțumesc, domnul Hanan. Mulțumesc, vicepreședintă. Se întrerupe microfonul. Mulțumesc, doamna vicepreședintă. Abordarea Uniunii Europene pentru America Centrală arată o organizație care este la fel de preocupată să-și exporte ideologia ca și orice regim revoluționar. Rusia bolșevică sau orice altă organizație care vrea ca restul lumii să-i copieze modelul, pentru că toate tratatele Uniunii Europene cu regiunea Americii Centrale se bazează pe principiul că trebuie să fie integrare regională pretutine relații de la un bloc la altul și să nu facă comerț sau acorduri cu state națiune. America Centrală a fost uh, presată să înființeze asociații supranaționale, inclusiv uh, un parlament supranațional. Înțeleg de ce se întâmplă și sunt sigur că oamenii de aici chiar cred că asociațiile regionale sunt calea viitorului și că Merită să încercăm să curajăm la să meargă în acea direcție și totuși adevărul incomod este că de fapt lucrurile stau exact invers. În anii 1950 când s-a înființat comunitatea președintă în Peru pe e câte un minut pentru explicații, voi fi domnul Domnul Morel, la raportul Torval, aveți o explicație, vă rog. Sir, you have the floor. On the Torvalds report? La raportul Torvald aveți cuvântul? Eu vreau să vorbesc la Uniunea Bancară, da? Bun, atunci încep. La 10 ani după criza financiară care a devastat economia lumii, Uniunea Bancară încă nu a fost finalizată. Băncile uh, Uh, sistemice nu au fost încă desfințate și ne amenință în continuare societatea prin instabilitatea lor cronică. Știm că dacă ne vom confrunta cu o nouă criză, statele vor trebui să scoată din nou bani din buzunar pentru a face față pierderilor financiare, așa cum s-a întâmplat în 2008. Deci promisiunile făcute după criza de la 2008 au fost călcate în picioare și acesta nu știu la raport privind Uniunea Bancară nu ne uh, face să ne simțim mai bine, fiindcă nu arată decât că 10 ani de politică economică neoliberală au fost un eșec. Trebuie să avem o soluție clară pentru această situație. Trebuie să fie separate băncile de depunere de băncile de, investiment, de investiții. Trebuie să punem capăt austerității bugetare și să reglementăm uh, Uh, mai uh, strâns uh, această shadow banking care destabilizează economia mondială. Nu ne-am ridicat la înălțimea mizei și dacă nu vom reuși să facem acest lucru, ne paște din nou criza. Mulțumesc! Următorul raport, acordul comercial UE-Columbia, dar vorbitoarea nu este în sală. Trecem la următorul raport, drepturile fundamentale în 2017 Doamna Șoidrova are cuvântul. Uh, it's about... Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Este, este vorba de raportul privind uh, valorile, situația drepturilor fundamentale, Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, doamnă vicepreședintă. Aș dori să vă explic de ce nu am putut vota pentru raportul Terry Cabras. Cu, pe toți ne interesează drepturile omului în Uniunea Europeană și chiar dacă statele membre sunt democratice și respectă drepturile fundamentale, trebuie să insistăm asupra întăririi și mai mult acestor drepturi. Din păcate, acest raport merge prea departe. Nu pot fi de acord cu recomandarea de a fi ratificată Convenția de la Istanbul, pentru că această ratificare ține de competențele suverane ale statelor membre resping ideea aprobată în uh, raport legate de serviciile lega, uh, pentru drepturile sănătății sexuale și de uh, reproducere ar trebui să fie o obligație legală. Mulțumesc. Domnul Mamikins. Mulțumesc pentru mine cel mai important moment a fost înființarea Piramidei Sociale Europene în 2007. Cetățenii percep dreptul unui ca unul dintre valorile cele mai importante. Este unul dintre primele lucruri um, la care se referă străinii când vorbesc despre politica externă a Uniunii Europene. Dar la noi acasă lucrurile sunt departe de a fi perfecte. Ce mi se pare alarmant e doilea raport cu la Agenția Drepturilor Fundamentale privind discriminarea minorităților. Discriminarea e o realitate pentru mulți oameni din Uniunea Europeană în continuu discursul de ură ilegal online uh, pune în pericol prea mulți europeni. Lipsa de eficiență în politica de integrare uh, dă vulnerabilitate migranților și îmi dau seama că pentru a ne ocupa de aceste probleme, Agenția Drepturilor Fundamentale ar avea nevoie de un mandat mai mare și adevărat că acest subiect e în special în mâinile statelor membre, dar desigur că am votat favorabil. Mulțumesc. Doamna Vișnievska nu e în sală. Domnul Hanan acum. Nu e nici el în sală. Doamna Mayer. Thank you, Madam President. Mulțumesc, domnul președinte. Ne-am mișcat prea încet în ceea ce privește Ungaria, iar acum Consiliul trebuie să dea curs să procedurii articolului 7, fiindcă um, contează valorile europene și în momentul în care eșuează. Haideți să spunem lucrurile pe nume. Uh, libertatea universitară nu mai există, independența judiciară este amenințată și, uh, și minoritățile suferă abuzuri la nivel strategic și la nivel moral. Nu avem dreptul să tolerăm extremismul de dreapta, dar dacă nu facem nimic, uh, vom muta centrul de gravitate al politicii. Asta, s-a Asta vedem ce s-a întâmplat în limbajul împotriva refugiaților, despre care se spune că dau uh, valma în Europa. Acum este to- tolerat și a devenit normal. Uh, iar uh, opinia publică se, sping, se, se schimbă și ea, iar acest lucru se manifestă și în istorie și văd ce s-a întâmplat în doilea război mondial. Dacă încercăm să îi mulțumim pe cei ale căror principii le disprețuim, nu vom avea niciodată succes. Mulțumesc. Acum, uh, la următorul raport, domnul Giambaschi. Vă mulțumesc, doamna președintă. Am votat împotriva raportului colegului nostru, nu pentru că nu ar trebui să alocăm fonduri pentru dezafectarea acestei instalații nucleare, ci pentru că nu sunt de acord cu impunerea deciziilor uh, de către Uniunea Europeană cetățeni, propriilor cetățeni. Cetățenii trebuie să aibă dreptul de a-și uh, alege propriul uh, destin și mm, sunt, am fost alături de cei care au votat împotriva dictatului de la Bruxelles în urmă cu câțiva ani, așa cum s-a întâmplat și în Bulgaria. Uniunea Europeană, într-un mod nedemocratic, a obligat uh, Lituania și Bulgaria să dezafecteze instalații electrice nucleare. Chiar dacă de la bun început fusese uh, clar că dezafectarea respectivă fusese o decizie Um, ineficace și cu toate acestea, această decizie, decizie a fost impusă de către Uniunea Europeană statelor membre respective. Mulțumesc, domnul Faria. Mulțumesc, eu am votat pentru acest raport, pentru că um, scoaterea din funcția acestei centrale e foarte importantă. Scoaterea din funcția acestor centrale cu o tehnologie depășită sovietică Cred că e o șansă unică pentru Uniunea Europeană de a dobândi competențe legate de această scoate în funcția centralelor nucleare și uh, principiul polatorul plătește și pentru deșeurile radioactive. Și, în fine, e o Uniune Sovietică care a impus această centrală Lituaniei, care apoi trebuia să furnizeze uh, energie pentru o regiune mai mare și mie mi se pare că trebuia a considera importurile din regiune. Lituania are costuri foarte mari cu energia și cred că e esențială pentru Uniunea Europeană în acordul Eurotom, la fel și pentru alte state membre. Mulțumesc, domnul Poșpișil, acum. Já jsem podpořil tento návrh. Považuji za správné rozhodnutí se odstavila. Am votat pentru acest uh, raport Cred că este bine că o centrală nucleară periculoasă din perioada sovietică este dezafectată. Este un lucru în uh, interesul lituanienilor și a europenilor. Când eram copil, mi-aduc aminte de uh, ce s-a întâmplat la Cernobâl și impactul asupra uh, continentul european și este o prostie să punem sub semnul întrebării această decizie. Mi se pare bine că uh, au fost, urni, au fost puse la dispoziție uh, fondurile necesare pentru uh, continuarea dezafectării acestei uh, centrale nucleare periculoase. Este o contribuție pozitivă adusă de Uniunea Europeană, care, din motive clare de securitate, a, convenit necesitatea dezafectării acestei centrale în momentul în care Lituania a aderat la Uniunea Europeană. Mulțumesc trecem la următorul raport, protecția bugetului european în condiții de deficiență privind statul de drept în statele membre. Doamna Șoidrova este prima. Thank you very much. Mulțumesc. Se základním cílem tohoto nařízení souhlasím. Unul dintre principalele obiective ale acestui act normativ este unul cu care sunt de acord, dar vreau să subliniez totuși că Uniunea Europeană ar trebui să dispună de un instrument uh, pentru a sancționa o țară în care, din cauza unor deficiențe sistemice în uh, sistemul judecătoresc, există un pericol pentru interesele financiare ale Uniunii Europene. Deși nu sunt de acord cu unele aspecte ale acestui proces, cred că uh, se pot clarifica detaliile la dialogurile tripartite, în ciuda

Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva acestui raport, fiindcă nu cred că propunerea Comisiei, dat fiindcă avem o procedură și articolul 7, este altceva decât o povară administrativă. Acest proces este de fapt uh, folosit pentru o luptă cu pozanții politici și nu trebuie să plătească prețul Uniunea Europeană. Este o ipocrizie această încălcare a regulilor Uniunea Europeană. Exemplele Poloniei și Ungariei sunt limpezi, iar interesele Europei Occidentale nu trebuie să aibă mai mare importanță decât cele din, ale Europei de Est. Am văzut asta în pachetul mobilitate. Asta duce la scepticism european și nu, nu va da naștere lucruri bune. Domnul Pospișil. Vă mulțumesc. Am ezitat mult timp uh, dacă este oportun să votez pentru sau să mă abțin și am decis să mă abțin. Salut faptul că Uniunea Europeană dorește să-și apere propriile valori, printre acestea numărându-se și statul de drept. Însă, această propunere mie nu mi se pare a fi una prea bună, pentru că conține diferite chestiuni uh, controversate, așa cum Uh, ne demonstrează și avizul serviciului juridic al Consiliului. Există în continuare întrebări, uh, puncte deschise legate de temeiul juridic ales pentru această propunere. O să urmăresc îndeaproape dezbaterea pe acest subiect, însă trebuie să fim siguri că adoptăm propuneri care au un temei juridic în dreptul comunitar și nu propuneri care să extindă, să depășească achiul comunitar. Mulțumesc, doamna Zaborska, are cuvântul. Thank you, madam. Mulțumesc, doamna președinte. Această propunere are trei definiții majore. În primul rând, Comisia nu e apolitică. Când recent Franța a anunțat că va depăși deficitul bugetar în limita permisă, Comisia a decis să acorde o excepție Franței nu e nicio garanție că atunci când judecă statul de drept, Comisia va trata în mod egal uh, Franța și Polonia, de exemplu. Un al doilea motiv. Prevederile foarte generale din text dau posibilitate să se facă diverse interpretări de-a lungul timpului. Ar fi posibil să fie utilizat chiar și împotriva unor pași legitimi, împotriva oponenților politici. În al rând, Consiliul decide sancțiunile prin procesul de majoritate calificată inversă. Deci orice sancțiune propusă de comisie ar fi automat adoptată, cu excepția cazului în care s-ar decide altfel cu majoritate calificată. Deci, în esență, Consiliul devine o curte de apel fără ca cineva să aibă șansa de a câștiga când se adresează acestea. Mulțumesc. Trecem acum la raportul cu privire la înființarea programului fiscal, Este în domeniul fiscal, doamna Macovei

Mulțumesc. Trecem acum la instituirea programului Drepturi și Valori. Doamna Șoedrova. slova. Colegnia, colegove, ja sem... Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, dragi colegi. Am votat pentru instituirea programului Drepturi și Valori. Mi se pare deosebit de important ca Uniunea Europeană să sprijine activitățile ă, cetățenilor. Oamenii trebuie, trebuie să aibă ocazia să se întâlnească, să se cunoască de la un stat la altul, între regiuni, de la un oraș la altul, de asemenea. Am votat de asemenea, noua axă acestui program dedicată valorilor care ar permite transferul de fonduri de la regiuni înspre autoritățile centrale dacă statul membru respectiv încalcă statul de drept. Nu știu dacă este direcția pe care ar trebui să mergem, pentru că este vorba de un program Uh, financiar uh, care nu trebuie să fie influențat de aspecte politice. Domnul Giambatski. Mulțumesc, doamna președinte. Nu am sprijinit uh, raportul colegului Valera, programul Drepturi și Valori, pentru că eu cred că obiectivul urmărit de acest instrument este de a interveni în suveranitatea statelor membre am văzut ce s-a întâmplat uh, în Ungaria și în Polonia. Suveranitatea lor a fost încălcată și sugerez ca un obiectiv să fie subliniat în legătură cu statul de drept și principiile democratice. Diferite instrumente sunt utilizate totuși în prezent la diverse niveluri care încalcă drepturile la nivel de stat membru. Pot să menționez ca exemplu Convenția de la Istanbul, care e un astfel de instrument. Niciun astfel de instrument ipocrit nu trebuie să fie prevăzut în programul de și Mulțumesc, domnul Palmer. Uh, Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Haosul politic în această săptămână îi face pe oameni să fie în continuare nesiguri în ceea ce privește viitorul lor, două grupuri, cei străinii care uh, locuiesc în Marea Britanie și uh, cetățenii din Marea Britanie care locuiesc în restul Europei. E vorba de um, funcționari, profesori, oameni de afaceri și așa mai departe, oameni care au familii, copii, uh, sunt oameni de rând, nu e vorba de o chestiune abstractă, e vorba de oameni aici. Deci, vă rog și rog Parlamentul European, rog Uniunea Europeană și Guvernul Marii Britanii să rezolve această problemă, să asigure respectarea drepturilor acestor oameni fără întârziere. Mulțumesc. Trecem mai departe la raportul uh, Comi. Doamna Anderson. Vă mulțumesc, doamna președinte. Am votat pentru acest raport uh, alături de majoritatea colegilor din Parlamentul European. Întârzierea uh, plăților la tranzacțiile comerciale reprezintă o mare problemă, mai ales pentru întreprinderile mijlocii. În Regatul Unit, 85% din IMM-uri spun că sunt uneori plătite foarte târziu, 75% Uh, afirmă că sunt plătite și după perioada legală prevăzută de directiva privind uh, plățile întârziate de 60 de zile. Uh, este evident că impactul este unul mare. Și raportul nostru se referă la lacunele care există în continuare în această directivă și care permit întârzierea plăților. Și mă bucură faptul că cerem acțiuni legislative acolo unde este nevoie Uh, pentru a fi mai fermi cu cei care întârzie plățile făcute, să acordăm atenție mai mare întreprinderilor mici și mijlocii care au participat la achiziții publice și care cu toate acestea sunt uh, plătite foarte târziu. Mulțumesc. Trecem acum la raportul Duro, integrarea diferențiată și dau cuvântul domnului Selimovici. Mulțumesc, doamna președinte. Ideea integrării diferențiate nu e nimic nou, am avut-o și în domeniul Uniunii Bancare. Nu e același lucru cu Schengen, cu Uniunea Europeană, dar acum, după toate crizele um, prin care am trecut, unii propun să avem o integrare diferențiată. Unele țări să se integreze mai mult și pe altele să le lase în afară. În afara acelei coopere pentru că mie îmi pasă de Uniunea Europeană, în ciuda problemelor evidente pe care aș face un avertisment împotriva acestei idei. În primul rând, pentru că fiind membru al Uniunii Europene, este să înveți cum să faci compromisuri. Bineînțeles că nu ești mulțumit de fiecare dată, dar asta ne dă forța să acționăm împreună pentru a rezolva probleme. Desigur că trebuie să respectăm valorile fundamentale și principiile din Uniune și, desigur, să învățăm să rezolvăm problemele globale împreună, pentru că uh, fără avea toate țările acestea, niciodată nu vom putea face acestor probleme globale. Și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Urmează domnul Nekov. Puneați o интеграция în integrație политически неутрално и Mulțumesc foarte mult. Uh, Integrarea diferențiată este un eufemism care încearcă să justi- justifice Europa pe mai multe viteze. Dezbină Uniunea Europeană între centru și periferie și cetățeni de rangul 1 și rangul 2. Iată încă o dovadă de standarde duble, un subiect foarte dureros pentru țara mea. Nu are nicio noimă să luptăm împotriva standardelor duble, în timp ce România și Bulgaria rămân în afara zonei Schengen. Dacă cetățenii acestei țări nu se simt egali, asta va afecta negativ viitorul Uniunii Europene. A vorbit despre Europa cu mai multe niveluri înainte de alegerile europene va afecta în mod inevitabil prezența la vot care oricum nu a fost niciodată foarte ridicată. Mulțumesc, domnul Faria. Mulțumesc că am votat uh, pentru, fiindcă uh, această idee înseamnă că Europa nu poate să aibă o abordare unică și că trebuie să se poată adapta nevoilor cetățenilor europene. Această diferențiere trebuie să fie un instrument care să asigure flexibilitate fără să compromite uh, conceptul de egalitate între cetățeni. Trebuie să se garanteze că mm, lucrăm la capacitatea statelor membre pentru a putea duce mai departe politicile de dezvoltare ale Uniunii Europene fără să creăm o Europa pe două viteze. Trebuie să armonizeze acest proces de diferențiere și să punem capăt uh, practicilor de autoexcluzie, autoexcluziune care duc la o mm, imagine negativă și compromit coeziunea socială a Uniunii Europene, dar nu putem să uităm valorile fundamentale ale Uniunii Europene și iată de ce Uh, pietrele unghiulare nu trebuie să fie discus- deschise discuțiilor. Un viitor instituțional al Uniunii Europene trebuie uh, să se bazeze pe drepturi sociale, economice egale în Uniunea Europeană. Uh, democrația sau combaterea schimbărilor climatice nu pot să ia o pauză. Mulțumesc că trecem la uh, raportul privind ancheta strategică a ombudsmanului, doamna Ivi. La chiave! Vă mulțumesc, doamna președinte. Cheia pentru a da un nou sens uh, Europei se regăsește în raportul pe care l a votat astăzi și se numește Transparență. Consiliul nu mai poate să își desfășoare activitățile în spatele unor uși închise, refuzând accesul la documente cetățenilor europeni. Curtea Europeană de Justiție, în, ses- în sentința capitanii în anul 2018, a reiterat faptul că principiul transparenței trebuie să fie respectat în toate etapele legislative pe plan uh, european. Dacă Europa într-adevăr dorește să devină casa comună tuturor cetățenilor europeni, care pune prioritate pe justiția socială, pe combaterea inegalității, uh, pentru un trai în armonie cu, plan- cu planeta, Um, e, aceasta este ocazia pe care nu trebuie să o rateze pentru a transparentiza și mai mult construcția europeană. Mulțumesc, se suspendă ședința până la ora 15. Der Präsident. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Am reluat sesiunea, procesul verbal al uh, reuniunii de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Dacă nu sunt obiecții, procesul verbal este adoptat. Urmează pe ordinea de zi o întrebare cu solicitare de răspuns oral privind protecția orezului produs în Uniunea Europeană din partea Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Dau cuvântul în primul rând uh, autorului acestei uh, întrebări, domnul Necov, 5 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Uniunea Europeană este cel mai, cel mai mare bloc uh, economic din lume. Este un succes pentru Uniunea Europeană, însă nu trebuie să uităm contribuția cetățenilor la succesul acestui uh, bloc economic. Tocmai de, uh, tocmai de aceea, sistemul general de preferință este abordarea corectă, adecvată, care permite statelor terțe să genereze uh, creștere economică și să devină la un moment dat parteneri economici pe picior de egalitate. Nu trebuie să uităm că deseori costurile de producție în blocurile cu care avem schimburi comerciale sunt mai reduse. În uh, Europa, standardele de producție sunt uh, cele mai uh, înalte din lume, ceea ce are un impact asupra gradului de atractivitate a agriculturii, a produselor agricole din Uniunea Europeană. Producătorii de orez din Italia, Spania, Portugalia, Ungaria, România, și uh, Bulgaria sunt țările cele mai importante din punctul de vedere al producției orezului și sunt cele care um, suportă consecințele majore sporirii relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și două țări din, uh, din Asia, Asia de Sud-Est. În urmă cu 2 ani, 2-3 ani, a avut loc primul forum al producătorilor de orez la uh, Milano. Cu, cu ocazia respectivă, reprezentanți din partea șapte asociații de producători au convenit că este nevoie de o nouă abordare uh, privind uh, producția orezului Uniunii Europeană. Nu trebuie să uităm că este nevoie de anumite resurse pentru a, pentru a produce orez. Uh, apă, de exemplu, și există standarde care trebuie să fie respectate lega, când vine vorba de resursele de apă. Trebuie să fie respectate standarde în ceea ce privește drepturile lucrătorilor și așa mai departe. Parlamentul European susține aceste standarde și cerințe pentru că dorim ca generațiile viitoare să se bucure de teren fertil și de resurse de apă curate, însă nu știu dacă este cea mai bună abordare, pentru că și alte resursele și din alte părți ale lumii ar trebui să fie la, la fel de bine protejate uh, cum se întâmplă și în Uniunea Europeană orezul importat în Uniunea Europeană ar trebui să respecte aceleași, um, aceleași standarde de mediu și de, mediu și de calitate. Um, schimburile comerciale între Myanmar și Cambodgia și Uniunea Europeană în perioada 2015-2017 s-au, uh, au crescut. Din păcate, anumite sectoare europene au fost afectate mai mult decât altele într-un mod negativ și unul dintre aceste sectoare este tocmai sectorul orezului. Acesta este motivul pentru care, în numele Comisiei Agri, aș dori să începem o dezbatere a importurilor de orez din state terțe și în mod special din Myanmar și Cambodgia. Mă bucură prezentarea dumneavoastră aici doamna comisar, pentru că cred că astfel putem să transmitem un mesaj pozitiv producătorilor europeni de orez. Colegii mei și cu mine salutăm decizia luată de Comisia Europeană de a introduce noi uh, norme care afectează de mâine importurile de orez din cele două uh, state amintite. Publicarea de astăzi acestor norme în jurnalul oficial al Uniunii Europene este rezultatul eforturilor depuse de producătorii de orez europeni și Comisia Europeană. Un studiu privind importul de unui tip de orez din, uh, din Cambodgia și Myanmar pe perioada 2015-2017 ne prezintă tendințele cunoscute prea bine de părțile interesate din acest sector. Importurile din cele două țări s-au dublat în perioada respectivă și uh, mai ales Uh, importurile din Myanmar au, au explodat uh, 2000 tone în, în anul 2012 și până la 63.000 de tone în uh, anul 2017. Această creștere de 30 de ori um, nu poate fi uh, ignorată. Este, unul din, este una din cauzele reducerii producției uh, locale de orez în uh, în uh, Europa cu 40% pe o perioadă de 4 ani. Este o preocupare majoră pe care o avem. Cred că trebuie să continuăm cooperarea cu partenerii din Asia de Sud-Est și uh, salut uh, propunerea de a introduce tarife vamale uh, pentru orez în următorii trei ani. Cred că o reducere o introducere treptată a acestor tarife vamale va oferi un spațiu de manevră mai mare producătorilor uh, europeni. Și mă bucură faptul că, deși există diferențe între noi și Comisia uh, Europeană, vorbitorul este întrerupt. Doamna comisar Marșram are cuvântul. Mulțumesc. Cambodgia și Myanmar beneficiază de pe urma sistemului orice în afară de arme, ceea ce uh, oferă acces liber, fără taxe vamale pe piața europeană. Acest este un pilon european pentru în sistemul nostru DSP pentru țările în curs de dezvoltare, în conformitate cu regulile privind uh, sistemul de preferințe gen, uh, speciale, s-ar putea uh, reintroduce s-ar putea reintroduce taxele vamale pentru a apăra un anumit uh, sector dacă uh, volumele sunt prea ridicate sau prețul afectează negativ Uniunea Europeană. La solicitarea a opt state membre ale Uniunii Europene producătoare de orez, am început ancheta în ceea ce privește mm, orezul indiga din Cambodgia și Myanmar, iar rezultatele au arătat că, într-adevăr, volumul a crescut semnificativ, ceea ce a dăunat prețului orezului în Uniunea Europeană. În ultimii ani, deci, importurile au crescut semnificativ în, din Cambodgia peste 100.000 de tone și din Myanmar 60.000 de tone în plus, ceea ce reprezintă o um, cota a pieței sen, um, în plus considerabilă de la 0 la 6% pentru Myanmar și pentru Cambodgia iarăși creșterea este semnificativă. Iar prețurile au fost afectate, iar în, prin urmare, Uniunea Europeană a pierdut un volum de exporturi semnificativ, un volum de vânzări semnificativ, astfel încât vom reinstitui uh, tarifele și taxele vamale, care va fi 175 de euro pe tonă în anul 2, ajungând până la 125 de euro pe tonă în anul 3. Aceste măsuri vor dura 3 ani și vor Uh, putea fi prelungită doar dacă se întrunesc condițiile necesare. Aceste măsuri vor uh, uh, da un răgaz producătorilor europeni pentru a putea adapta acest, aceste condiții iar această decizie a fost publicată în această dimineață. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna comisar Malmström. Are acum cuvântul pentru două minute colegul nostru Erdős. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Ungaria e în uh, partea de nord a centurii producătoare de orez din Uniunea Europeană. Cultura de orez joacă un rol important. Uh, e nevoie de mai multă forță de muncă decât de alte culturi și de um, locuri de muncă pentru regiuni sau oameni din regiuni cu șomaj ridicat. Producția de orez are avantaje și pentru utilizarea solului și pentru mediul înconjurător precum în alte sectoare din agricultură, trebuie să dăm condiții echitabile de trai producătorilor și din sectorul orezului. Importuri de dumping din Cambodgia și Myanmar îi subminează pe producători și comerțul echitabil. Sprijin întru totul întrebarea cu solicitarea de răspuns oral și fac un apel la comisie să lanseze fără întârziere o anchetă uh, în baza articolului 22 din regulamentul GSP. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Erdos. Are cuvântul domnul Mamichins acum 3 minute. Domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar, dragi colegi, stimați autori, stimate autor al al uh, autorii, importurile de orez din Asia de Sud-Est, mai ales din Myanmar și din Cambodgia, au devenit o chestiune delicată pentru Uniunea Europeană în ultimii ani. Am observat că producătorii de orez europeni devin uh, tot, uh, au, au un caracter tot mai uh, local și uh, există o legătură tot mai mare și cu dispozițiile GSP+. Știm cu toții că acest sistem general de preferințe are trei obiective. Să contribuie la eradicarea uh, sără- sărăciei din țările unde aceasta este cea mai prezentă, în al doilea rând să promoveze dezvoltarea durabilă și bună guvernanță și să asigure salvgardarea intereselor economice ale Uniunii Europene. Sunt de acord că dacă introducem o clauză privind drepturile unor acordurile comerciale, aceasta trebuie să fie respectată și statutul de GSP Plus poate fi revocat dacă clauza respectivă nu este respectată. Însă, nu considerați că este o problemă morală dacă arătăm cu degetul asupra problemelor morale din Asia doar după ce interesele Uniunii Europene au fost afectate? Eu cred că este o problemă. Aranjamentul, orice cu excepția armelor, este un mecanism preferențial și nu trebuie să uităm că conferirea unor derogări la importuri uh, este, o, este un drept, nu o obligație. Deci Comisia Europeană trebuie să examineze modul în care aco- acest acord, uh, totul în afara armelor, uh, aceste tipuri de acorduri sunt puse în, în aplicare și respectate. Și nu putem să ne ignorăm um, obligațiile în relațiile pe care le avem cu cei care ignoră drepturile lucrătorilor pentru că astfel ne-am pierde credibilitatea. Pot să înțeleg dragi colegi, că revocarea unui statut preferențial după ce acesta a fost conferit este un act uh, dureros din punct de vedere politic, pe care cu toții am dorit să-l uh, putem evita. Tocmai de aceea aș dori să insist asupra importanței uh, sarcinii de veghere asupra respectării acestor acorduri de către Comisia Europeană. Preferința, statutul preferențial trebuie să fie conferit doar dacă drepturile omului într-adevăr sunt respectate în 15 martie 2018, Comisia a decis demararea uh, unei anchete pentru a verifica importurile de orez în Uniunea Europeană și așteptăm rezultatele acestei anchete pentru a exista un grad mai mare de pre- previzibilitate pentru producătorii europeni. Uh, miza este una foarte mare, mai mult de 100 de operatori cu o cifră de afaceri de peste un miliard de euro anual. Sunt companii care sunt uh, periclitate de ultimele evoluții în acest moment. Apariția unor asociații locale în Asia de Sud-Est cred că ar permite uh, îmbunătățirea inclusiv standardelor de uh, lucru pentru cei din zona respectivă. Mulțumesc, domnule Mamikins. Două minute are cuvântul domnul Ciambatski. Уважаема госпожо комисар. Mulțumesc, domnule președinte. Colegă de който е... Aș vrea întâi să felicit pe colegul care a pus această întrebare. Която всеки din от în stradă да изразява. E o chestiune serioasă, gravă și avem o datorie să-i apărăm pe producători, indiferent din ce stat membru vin, pentru că aceștia sunt oamenii care lucrează, creează PIB, plătesc taxe și impozite și joacă un rol important pentru bugetul țărilor. Desigur, importurile ar trebui să respecte întotdeauna standardele ca să nu-i submineze pe producătorii locali. Asta se întâmplă. Sunt importuri uh, masive din cele două țări care reprezintă un risc pentru producătorii locali, drepturile omului. În cele două țări nu sunt uh, la înălțimea standardelor necesare. La fiecare sesiune examinăm rapoarte despre aceste țări, Myanmar, Cambodgia. Adoptăm rezoluții și în același timp importăm orez și alte produse de acolo care ne subminează propria producție. Iată de ce, doamnă comisar, Trebuie să evităm uh, dubla măsură care este în avantajul producătorilor din alte țări, să le cerem să respecte standardele pe care le impunem propriilor producători. Pentru că altfel am crea multe dificultăți pentru proprii producători. Ei trebuie să respecte standarde severe și nu pot să concureze cu ceilalți. Introducerea tarifelor este obligatorie. Mulțumesc, domnule Giambatski. Are cuvântul pentru două minute, doamna. Domnule Giambatski, acceptați o întrebare din partea domnului Sosniarț? Vă rog. Bine. Please. Vă rog, luați cuvântul. Chciałem pana zapytać, te, te standardy, na które się pan powołuje, to jest to sama... V-ați referit la standarde și e genul de întrebare similară când e vorba de țările din Europa răsăritană, iar apoi țările din Europa Occidentală, când se discută despre mobilitate, dumping la prețuri, nu e oare un element de ipocrizie când vă referiți la aceste standarde și ce se întâmplă în UE? Съгласен съм, уважаеми колега, че има da, sunt de acord, stimate coleg, că sunt duble măsuri și duble standarde și ipocrizie în interiorul Uniunii Europene. Cu toate acestea, problema pe care o discutăm aici este apărarea intereselor producătorilor bulgari și polonezi. Trebuie să fim uniți pentru a ne apăra interesele în Uniunea Europeană, pentru că altfel aveți dreptate despre dublele măsuri în UE mulțumesc, domnule Giambatski. Are cuvântul acum pentru două minute doamna Bilbao Barandica. Mulțumesc, bună ziua, doamna comisar. După deciziile de miercuri, este binevenit uh, un proverb uh, acum pentru a vă felicita. Uh, ați, ați făcut în așa fel încât să nu ne pierdem boabele de orez din mână. Asta se spune în Spania când uh, se face în așa, uh, se, face, se iau măsuri mai apoi pentru că nu s-au luat decizii la timp. Decizii la timp. Și acum, iată, se face, se, proteze, se folosește suveranitatea europeană pentru a proteja un, uh, un produs uh, pentru a nu uh, fi afectat negativ de sistemul GSP+. Așa, așa se combate uh, Eh, euroscepticismul și a, s-a dovedit eh, în toate colțurile Europei că Europa este utilă. Și este foarte important eh, să se sublinieze faptul că numai împreună putem să luptăm împotriva unor uh, importuri care s-au multiplicat și au afectat producția de orez europeană și prețurile la orez iar reducerea producției a fost între 10 uh, și 30% în funcție de zona europeană, ceea ce a afectat, bineînțeles, uh, viabilitatea producției și producătorilor. Este acestea sunt o condiție necesară pentru a activa aceste măsuri, fiindcă așa se clădește Europa. Dar și uh, ne precupețind de eforturi pentru ca agricultorii noștri să um, aibă o poziție stabilă în lanțul producției. Și asta ne permite să inovăm și să participăm în întregul lanțul, în lanțului producției, iar aceste opera, iar importurile uh, bineînțeles, uh, ar fi mai puțin uh, întâlnite, iar ele răspund logicii supermarketurilor. Trebuie să luptăm împotriva euroscepticism, euroscepticismului, ajutându-i pe producători și consolidând formarea, inovarea și celelalte lanțuri de producție care să ducă la consolidarea aspectelor economice, sociale și de mediul conjurător. Mulțumesc! Barandica. Vă mulțumesc, doamna Bilbao Barandica. În legătură cu regulamentul de procedură. Domnule președinte, nu prea multă lume participă la această uh, dezbatere și mulți dintre oratori și-au uh, pregătit mult timp uh, intervențiile și în numele uh, europenilor v-ați cere să nu vă folosiți uh, atât de ferm uh, ciocanul pentru a întrerupe uh, vorbitorii. Nu cred că este necesar să le tăiați timpul de intervenție atât de mult. Mm, stimate coleg, uh, încerc să conduc la fel uh, toate ședințele pe care le prezidez dacă grupurile politice și conferința președinților consider, ar, ar fi considerat că pentru această dezbatere ar fi fost nevoie de un timp mai mult, ar fi luat această decizie. În timpul intervențiilor a fost împărțit între uh, diferite grupurile, grupuri politice și este o chestiune de colegialitate, de a respecta, uh, de a, a ne respecta în mod uh, reciproc timpul primit dacă cineva și-a pregătit o intervenție de 3 minute, nu cred că este foarte util dacă va primi 8 minute sau uh, uh, invers. Și cei care sunt uh, întrerupți, cred că vor continua să trăiască și mâine dimineață. Și nu cred că este momentul să strânim acum o dezbatere pe acest subiect. Putem să purtăm o discuție bilaterală, dacă doriți, pe acest subiect. Doamna Beghin nu este prezentare, cuvântul de urmare, domnul Elisa, în două minute. Dank voor het woord. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi asistăm din nou la imensa ipocrizie a Uniunii Europene. O mare majoritate a Parlamentului European votează um, pentru scoaterea, uh, suspendarea tarifelor vamale care să permită apoi sporirea importurilor din uh, Uh, Asia, ignorându-se uh, avertismentele din partea producătorilor de orez din uh, Italia, de exemplu. Este un ex- exemplu clasic de cum funcționează capitalismul în Uniunea Europeană. Prin liberalizarea vamală, Uniunea Europeană a reușit să dăuneze propriilor ag- agricultori. Și, doamnă comisar, vă cer să puneți capăt acestor practici, uh, să renunțăm la regimul preferențial acordat așa numitor, uh, unor așa numite state în curs de dezvoltare. Cred că piața trebuie să revină în uh, punctul în care trebuie să se desfășoare și anume în statele membre. În rest, sunt de acord cu, cu vorbitorul meu Uh, cred că ați uh, exagerat uh, puțin când a spus că după, după, 10, după, da, după 10 secunde deja începe să ne arătați ciocanul. Nu este atât de multă lume prezentă, puteți să fiți mai puțin, mai, mai puțin strict. Da, domnul președinte, nu sunt atât de strict. Domnul Iacov Cici dorește să vă adreseze o întrebare. O acceptați? Vă rog. a eh, parlato di ipocrisia qui in questo parlamento poco fa. v-ați referit la ipocrizie existentă în Parlamentul European. Aș putea să înțeleg acest argument. Însă nu credeți că ipocrizia se regăsește și în eh, grupul eh, dumneavoastră politic? Membrii ai Lega sau uh, Movimentul 5 Stele nu sunt prezenți aici. Nimeni nu ia cuvântul pentru a apărea interesele producătorului italian de orez. Nu credeți că este tot o dovadă de ipocrizie? Ja, dank voor die vraag. Uh... Vă mulțumesc pentru această întrebare mi se pare incredibil de, ipo- de ipocrit faptul că ne, mi-ați adresat această uh, în, uh, întrebare. Eu am apărat prin intervenția mea interesele producătorilor uh, italieni de uh, orez și să nu cred că este suficient să re- repetăm că unii sau alții sunt uh, ipocriți. Cred că toată lumea știe că situația este astfel nu doar uh, când vine vorba de orez, ci de respectarea laxă a normelor Uniunii Europene. O asemenea chestiune cred că ar putea fi rezolvată de statele membre în mod bilateral, fără a fi uh, nevoie să recurgem la cadrul de reglementare a Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnule Ellison. Are cuvântul acum pentru un minut domnul Sosniarș. o, o, o Mulțumesc. Vorbim despre o aici. Sunt și alte cereale despre care am putea vorbi. Am putea discuta și despre alte produse. Vrem să îi apărăm pe producători. Nu, nu e principalul uh, obiectiv. Ar trebui să îi apărăm pe consumatori, în primul rând, pentru că sunt consumatorii din cele 28 de state membre care trebuie să plătească un orez mai scump. Deci trebuie să ne asigurăm că prețurile sunt reduse și că nu devin prea scumpe. Cred că prețul se negociază între producători și consumatori. Dacă nu mai merită să produci orez aici, atunci trebuie să produci altceva. Trebuie să ne gândim la consumatori pentru că trebuie să fie avantaje și nu dezavantaje pentru consumator. Știm că producătorii din afara Uniunii Europene profită, dar știm că în aceste țări socialiștii sunt foarte sensibili, nu știu ce doriți și se întrerupe. Also auch wenn ich da jetzt auch wieder Kritik einfange. Chiar dacă voi fi uh, criticat din nou, 15 secunde reprezintă 25, o depășire de 25% a timpului pe care uh, l-ați uh, uh primit și uh, dacă ne lungim atât de mult, nu vom mai avea timp pentru intervenții în, uh, prin intermediul cartonașului albastru. Ar acum cuvântul pentru două minute domnul Pospișil. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere este foarte interesantă. Care este poziția pe care trebuie să o ia Uniunea Europeană față de producătorii de orez din țări terțe? Am ascultat-o cu atenție pe doamna comisar și am înțeles oare bine că Comisia a decis să impună tarife la import. Bineînțeles că este important să fie protejați, protejați producătorii europeni, mai ales când uh, o, când producătorii din țări terțe nu sunt legați de standarde legate de forța de muncă și așa mai departe. Deci situația lor este diferită de a, produ- de a producătorilor europeni, dar măsurile acestea trebuie să fie echilibrate cu atenție, fiindcă intră în joc și consumatorii, care nu ar trebui să fie obligați să plătească mai mult din cauza acestor politici protecționiste ale Uniunii Europene. Deci trebuie să fie motivate foarte bine aceste măsuri protecționiste. O problemă mai mare o reprezintă faptul că uneori acele țări care exportă orez în Europa încalcă drepturile omului. Am discutat de mai multe ori despre situația populației Rohingya din Myanmar. Aceste țări ar trebui să aibă acces liber pe piețele europene, să-și vândă produsele fără obstacole eu doresc să existe restricții nu din cauza protecționismul, protecționismului, pentru că eu sprijin piața liberă, ci din motive legate de drepturile omului. De multe ori am vorbit despre ce putem să facem împotriva Myanmarului, fiindcă rezoluția noastră cu privire la protecția populației Rohingya a fost ignorată pur și simplu de autoritățile din Myanmar. Nu țin cont eh, câtuși de puțin de ea. Iată, deci, acum avem o ocazie de a spune Myanmarului că dacă așa vă comportați în domeniul drepturile, drepturilor omului, vă vom restricționa drepturile de export. Sunt de acord cu, comis- cu decizia comisiei, dar vă rog, aveți grijă pe viitor pentru a nu da dovadă de protecționism artificial. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Pospișil. Acceptați o întrebare din partea domnului Iacovcici? Nu, din partea uh, domnului Mamichins îmi cer scuze. Vă rog, domnule Mamichins. Um. Liels paldies, godātais priekšsēdētāji, kungs, par to, ka... Uh, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că îmi dați ocazia să pun o întrebare cu cartonaș albastru. Colegului, n-am înțeles ce poziție aveți. Pe de o parte, spuneți că drepturile consumatorului sunt sfinte. Oriunde se produce orezul, trebuie să le acceptăm fără taxe vamale. Pe de altă parte, Nu e important și în ce condiții se produce orezul. Standardele în materie de drepturile omului trebuie respectate. Avem o datorie în Uniunea Europeană să acceptăm astfel de produse, indiferent de alte valori pe care încercăm să le apărăm. Já jsem neřekl, že práva spotřebitelů jsou posvátná. N-am uh, spus că drepturile consumatorilor ar fi sfinte. Comisia trebuie să găsească un compromis între drepturile producătorilor și consumatorilor. În cazul orezului din Myanmar și Cambodgia, ar trebui să încheteze în ce măsură se respectă acolo standarde similare cu cele din Uniunea Europeană, producătorii de acolo și producătorii de aici. Dacă nu le respectă, au un avantaj atunci, sunt logice taxele vamale trebuie să există o abordare individuală și comisia să ajungă la o, un compromis între drepturile consumatorului și ale producătorilor. Vă mulțumesc. Are tot acum pentru două minute, domnul Necov. Vă mulțumesc, domnule președinte. Agricultura este un sector uh, conservator și delicat pe care trebuie să îl uh, protejăm și mă bucură faptul că o majoritate de colegi din diferite grupuri politice sunt de acord uh, cu această idee și că trebuie să fie păstrate în același timp standarde înalte uh, de calitate. De mii de ani orezul este cultivat în, în Europa, reprezintă o parte importantă a dietei europene și această activitate creează mii și mii de locuri de muncă. Drept urmare, uh, Cred că există oportunitatea pentru statele membre de a oferi ajutor cuplat în contextul programelor agricole actuale și este o idee foarte bună. Acest sector este periclitat și sper că în următoarea perioadă de programare și după reformarea politicii agricole comune, acest sector se va bucura de un sprijin ulterior pentru că doar așa va fi resimțit un impact pozitiv asupra consumatorilor, asupra producătorilor și asupra uh, producătorilor uh, locali în zonele uh, rurale. Producătorii bulgari sunt dezamăgiți pentru că în perioada de până în 2020 nu s-au bucurat de niciun sprijin suplimentar pentru producția de orez. Drept urmare, zone unde orezul fusese cultivat de, de 600 de ani au ajuns să fie folosite doar pentru a cultiva monoculturi care nu ajută deloc uh, competitivitatea uh, locală. Există în continuare potențial de creștere pe piața europeană din punctul de vedere al consumului de orez și cantitățile exportate sunt un indiciu foarte bun din acest punct de vedere. Cer uh, guvernului bulgar să ofere producătorilor de orez această asistență, aceste plăți cuplate cel mai târziu începând cu următoarea perioadă de programare. Și vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră, doamnă comisar, în ceea ce privește tarifele vamale. Domnul Iacov Cici, un minut. Vreau să spun că sunt de acord cu cei care doresc protecția uh, protecția producției de orez uh, european și a producătorilor europeni. Trebuie să fie ocrotiți de această concurență loială. Trebuie să devenim mai competitivi. Cunosc foarte bine situația în Italia și care e situația acolo cu producătorii, ce inițiative s-au luat. Ei au uh, fost uh, pentru adoptarea acestor decizii care au fost considerate pozitive și m-a și mă surprinde deci că niciun coleg din Italia, de la Lega, de la uh, 5 Stele sau din opoziție nu sunt prezenți în sală. Cred că dacă Comisia face ceva bun, atunci populiștii nu vor să fie prezenți, nu vor să fie acolo, fiindcă nu vor să spună adevărul, iar producătorii de orez în Italia trebuie să afle adevărul și anume că Comisia le-a dat acum o uh, șansă de a-și salva și de a proteja producția de orez în Italia. Mulțumesc. Colegii Iacov. Vă mulțumesc, domnule Iacovcici. Nimeni nu dorește să intervină în mod spontan. Drept urmare, această dezbatere va fi încheiată de doamna Malmström în numele Comisiei. Domnule președinte, distinși deputați, salut dezbaterea, deși vine cam târziu. Unii a cerut Comisiei să înceapă ancheta, să vadă dacă există ceva în legătură cu importurile de orez din Cambodgia și Myanmar. Pe ei deja am făcut asta. Am spus că, într-adevăr, Există o cercetare în ce privește aceste importuri uh, care aveau un efect dăunător asupra pieței europene, atât de ce am decis să activăm aceste măsuri de salvgardare și aceste tarife. Am ascultat uh, ce a putut spus Parlamentul European. Schema orice în afară de arme dă acces uh, scutit de tarife pentru unele dintre țările cele mai sărace din lume cu excepția produselor de gen arme și muniție. Multe țări au profitat, inclusiv Cambodgia și Myanmar, în ultimii ani, dar există măsuri de salvgardare și condiții care trebuie respectate. Credem că măsurile pe care le-am decis acum au un echilibru adecvat între interesele noastre și angajamentul de a ajuta țările cele mai sărace să facă comerț. Chestiunea drepturilor omului la care v-ați referit mulți dintre dumneavoastră e ceva în paralel. Nu e ideea de a pedepsi cele două țări pentru că încalcă drepturile omului. Sunt uh, îngrijorări grave atât în ce privește Cambodgia cât și Myanmar în ce privește drepturile omului și Comisia a inițiat o procedură de o posibilă retragere a acestor preferințe pentru Cambodgia și am notificat Myanmarul că s-ar putea întâmpla și pentru ei, dar e o anchetă și o procedură pe o cale separată și o să vă prezint un raport cu altă ocazie. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă comisar Malmström. Dezbaterea s-a încheiat. Procesul acestei reuniuni va fi prezentat înspre aprobare Parlamentului la începutul viitoarei sesiuni plenare. Da. Dacă nu există obiecții, voi transmite toate rezoluțiile și actele adoptate instituțiilor menționate în uh, textele respective. Vă mulțumesc un drum uh, bun înapoi acasă, mulțumesc uh, serviciilor pentru munca lor în această săptămână și închei ședința.